foarte mult, domnule comisar. Felicitări și pentru respectarea timpului de 10 minute 52 de secunde. Sunteți un exemplu pentru noi toți. Domnule Pede, aveți cuvântul și șansa de a repeta această performanță. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule comisar desemnat, în primul rând vă felicit pentru desemnare. Cred că nu există niciun dubiu în ceea ce privește competențele dumneavoastră și angajamentul european ați uh, trecut prin focurile unei astfel de audieri și cu cinci ani în urmă și ați făcut o treabă excelentă în calitate de comisar pentru politica regională. Aș dori să amintesc un lucru pe care l-ați menționat săptămâna trecută când ne-am întâlnit. Ați spus că experiența anterioară de comisar vă permite să intrați ca un buldozer direct în miezul subiectului și cred că avem nevoie de această hotărâre. Aș avea o singură întrebare care a stârnit de altfel foarte multe comentarii pentru că ă, se găsește acest termen în scrisoarea dumneavoastră de misiune. Credeți că sunteți mai mult un comisar pentru vecinătate decât pentru extindere? Asta vreau să vă întreb. Beides. Și una și alta. Și una și alta pot să vă răspund foarte repede și putem trece la următoarea întrebare. Je suis total... Sunt perfect mulțumit. No, ça va. Nu, e în regulă. E suficient de clar. Vă mulțumesc. Uh, Howitt. Domnul Howitt. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Uh, se pune acum îndepărtarea termenului negocieri pentru extindere, uh, astfel încât să rămână doar extindere. Um, vreau să știu dacă asta schimbă cumva și programul noastră. Grupul meu nu a participat la elaborarea uh, chestionarului pentru dumneavoastră. Acum, uh, care va fi măsura succesului dumneavoastră dacă în următorii 5 ani nu planificați să extindeți Uniunea Europeană? În eh, Regatul Unit există cea mai puțin, mică susținere pentru extindere și atunci eh, eu oarecum doriți eh, dumneavoastră să schimbați opinia publică din statele membre prin atitudinea și programul pe care le propuneți? Și apoi, vreau să întreb cât timp așteptați și cât timp durează înainte să uh, deveniți activ la modul concret, respectiv cât timp durează să renunțați la uh, proiectele dumneavoastră. Um, I think there is no contradiction. La vis-a-vis -vis de prima întrebare, cred că nu există nicio contradicție. Trebuie să ne concentrăm asupra negocierilor de extindere și după cum am spus deja în uh, expunerea mea instructivă. Uh, eu mizez pe calitate în, mai mult decât pe viteză. Uh, am experiența postului de comisar pentru politici uh, regionale, că anume este interesul nostru să pregătim viitoarele state membre, să le pregătim bine înainte ca acestea să adere de fapt la această familie europeană, înainte să le oferim toate instrumentele, fondurile structurale și așa mai departe. Eh, deci trebuie să existe o justificare pentru accesul la aceste eh, mijloace. Și tocmai de, de aceea este important să avem negocieri pertinente eh, pentru ca și viitorul nostru comun să fie bine pregătit. Și voi face, mă voi asigura că acest lucru așa să fie, într-adevăr. Iar în ce privește opinia publică, trebuie să ne preocupe opinia publică și din statele membre, pentru că noi nu doar negociem eh, cu partenerii noștri despre o viitoare aderare la Uniunea Europeană a unor parteneri externi, ci trebuie să convingem și cetățenii din statele membre pe care le reprezentăm că există un beneficiu și pentru noi, cetățenii europeni, în aderarea unor eh, state noi. Pentru că dacă ne uităm care sunt piețele emergente din uh, zona europeană, e bine, sunt cele din uh, estul uh, Europei. Deci, să știți că voi avea pe de o parte răbdare, suficientă răbdare și consecvență și uh, și să știți că nu sunt o persoană care intră la birou la 8 și pleacă la 5. Nu, eu sunt uh, angajat uh, ca să lucrez uh, zi lumină, dacă trebuie și în weekend, pentru a ne atinge obiectivele noastre comune. Mulțumesc. Howard? No, that's the... Yeah. Thanks. Howard? Time is only half a minute to answer to that. Timp 30 de secunde. Having no contradiction if there was that nu. Vreau doar să știu dacă nu considerați că există o contradicție, apare o contradicție în momentul în care vi se schimbă titlul. Când dumneavoastră spuneți calitate înainte de viteză, vreți să transmiteți în mod deliberat un semnal statelor în curs de a, cu care negociem că trebuie încetinit acest proces? Vedeți riscuri ale posibile aderări prea rapide a unor state? Um, um, misperception pentru ca să nu existe niciun fel de neînțelegere. Eu voi călători chiar la începutul mandatului meu în toate aceste țări despre care vorbim, pentru a arăta, pe de o parte, că suntem uh, în continuare angajați și doritori uh, să continuăm aceste negocieri, care în cele din urmă uh, pot duce la aderare ca un scop final al, uh, pe care îl urmăresc și prietenii noștri din Balcanii de Vest. Domnul Belder. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Han, sunteți responsabil acum pentru politica de vecinătate și va trebui să vă ocupați și de negocierile de aderare cu Turcia. Bănuiesc că veți aplica aici toate criteriile uh, o premiză foarte importantă este ca Turcia să devină un factor de stabilitate în această regiune. Însă, momentan, nu este cazul. Cred că avem date, fapte care permit să spunem așa ceva. Mă refer, de exemplu, la relațiile tensionate cu Israelul, care, desigur, momentan este probabil singurul stabilizator în regiunea Orientului Mijlociu. Vreau să vă întreb de aceea care este rolul Turciei în Orientul Mijlociu și care este rolul pe care îl vedeți pentru dumneavoastră uh, în legătură cu relația dintre Turcia și Israel și îmbunătățirea acesteia? Pe total, cred că o să mai avem uh, de discutat despre acest subiect și o să avem ocazia să îl mai expunem. Turcia trebuie văzută ca un partener foarte important pentru Europa și trebuie să avem uh, întotdeauna interes ca relațiile noastre cu Turcia să se aprofundeze, să se îmbunătățească. Lucrăm la această temă și va trebui să continuăm intens să prelucrăm acest subiect. Avem, uh, bineînțeles, și un interes în vecinătatea imediată să, să avem o situație stabilă în vecinătatea noastră. Aceasta include și relația dintre partenerii noștri, dintre vecinii noștri. Adică, dacă este necesar, eu personal uh, voi sta la dispoziție și cu siguranță și în altul reprezentant pentru a media procese, pentru ca aceste relații dintre Turcia și Israel, de exemplu, să se îmbunătățească. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Tot de Europese Mulțumesc uh, pentru răspuns. În ceea ce privește criteriile de aderare, putem să regăsim și protecția minorităților, respectul minorităților în țările candidate. Deci, domnule Han, ce părere aveți de poziția comunităților creștine sau eh, comunităților de evrei în Turcia, care câteodată au probleme și cu autoritățile turce. Mă gândesc, de exemplu, la un eveniment în legătură cu criza din Gaza, în care a existat o comunitate uh, evreiască care a trebuit să sufere profund. Mulțumesc, aveți dreptate. Într-adevăr, aceasta este una din îngrijorările pe care o avem uh, cu Turcia. Și dacă negocierile de aderare vor ajunge din nou la o viteză de croazieră, atunci este absolut necesar ca Turcia și responsabilii politici să se angajeze și nu numai să facă eforturi, ci și să demonstreze uh, că știu să ia în serios subiectul drepturilor minorităților. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat Han, veți avea trei șefi, poate chiar mai mult, doamna Mogherini, domnul Timmermans și domnul Juncker. Cum veți funcționa în această nouă structură a comisiei? Pentru că dumneavoastră ați fost membru în comisia actuală, în comisia veche. Și uh, cum, chiar dacă am primit câteva orientări, cum se va face munca internă? Apoi, cuvintele domnului uh, Juncker, președintele desemnat al comisiei, nicio extindere. Este o formulă fără substanță înseamnă ceva? Pentru că un stat ar trebui să adere când e gata să adere. Și ultima remarcă, grupul ALDE a fost foarte uh, implicat în situația din Ucraina, dar acum Ucraina are nevoie de un plan Marshall pentru democrație și pentru supraviețuire economică. Vă rog să-mi prezentați planul Marshall al dumneavoastră. Voiam să vă întreb dacă aveți am un minut sau un minut și jumătate ca să vă explic viitorul Ucrainei. În primul rând, în ceea ce privește cooperarea, nu mă tem că cred că va funcționa și în comisia actuală suntem uh, invitați sau cum vreți să-i spuneți, să cooperăm și nu constat niciun fel de obstacole noi, specifice. Din potrivă, cred că faptul că avem acum vicepreședinți care se uh, ocupă de aceste clustere tematice indică uh, principalele obiective ale Comisiei Juncker și în acest sens este un progres. Încă o dată această formulă, nicio extindere, cred că v-am explicat pe larg opinia mea E vorba de negocieri uh, sănătoase. Tocmai am început, uh, practic, uh, negocieri cu Serbia anul acesta, anul trecut cu Muntenegru și dacă vă uitați la durata medie a negocierilor, ne putem aștepta să încheiem foarte rapid. Dar, încă o dată, ideea nu este că avem un termen specific, ci trebuie ca totul să fie bine, nu doar stabilit, ci stabilit înseamnă pentru mine și o ameliorare a performanței. De exemplu, în domeniul drepturilor omului, transparenței, independenței sistemului judiciar și așa mai departe. Văd că am depășit ușor timpul. Mă scuzați, poate găsim altă ocazie să vă explic uh, despre Ucraina. Cu mare plăcere o vei face. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc. Domnule președinte, atunci am să-mi repet întrebarea, Ucraina, și vă rog să-mi răspundeți. Well, Iarăși, cred că este important aici să avem o cooperare strânsă, o cooperare strânsă pe plan politic, dar și uh, ajutând guvernul ucrainian să pună în aplicare toate reformele necesare. Nu este întotdeauna vorba de bani, este vorba și de asistență și am înțeles uh, ideile uh, menționate de Parlamentul European, dar și de parlamentele naționale care doresc să asiste Ucraina dacă se va pune problema unei descentralizări sau unei regionalizări a politicii. Este un subiect care trebuie tratat în acea țară. E vorba și despre stabilizarea societății civile și, desigur, este vorba despre reconstrucția Ucrainei de Est, unde, cu siguranță, vom profita de ocaziile existente, ne vom folosi instrumentele și nu numai în termen financiar, dar și în acești termeni. Are cuvântul doamna Lözing. Domnule Han, în ce privește viitorul politicii europene de vecinătate în spațiul mediteranean și în Africa de Nord, pe fondul ă, problemei de asigurare a frontierei și de re repatriere a cetățenilor libieni pe fondul acordului de asociere cu Libia sau au apărut probleme masive nu doar pentru elita libiană, ci și pentru populația în general. Cum doriți să contracarați astfel de procese folosindu-vă de instrumentele politice europene de vecinătate? Și care sunt pentru dumneavoastră principalele caracteristici ale unui politici de vecinătate durabile? Doamnă Lözing, trebuie să ne reamintim că nu putem uh, formula o rețetă de tip uh, one size fits all. Fiecare țară are particularitățile sale și trebuie ca această politică de vecinătate să, cu măsurile ei să fie adaptate situației de la caz la caz. Dacă priviți de pildă Tunisia și Marocul, uh, am consemnat rezultate foarte bune aici. Pe de altă parte, în Libia principala prioritate pe care o avem este să creăm condiții de siguranță, pentru siguranță fizică pentru cetățeni. Într-un al doilea pas, apoi, putem să ne asigurăm de bună funcționare a serviciilor de bază, adică să poată trăi, munci oamenii în condiții de eh, siguranță. Deci uh, lucrurile trebuie rezolvate uh, în mod individual, de la caz la caz. În toate aceste țări însă trebuie să ne asigurăm că există servicii de bază și sunt respectate drepturile de, uh, fundamentale ale oamenilor. Experiența noastră de până acum ne arată că oamenii Uh, dacă pot trăi în libertate fără a se teme pentru, uh, pentru viața lor, uh, sunt și capabili de performanțe mult mai importante, inclusiv de ordin economic. Așadar, mai întâi trebuie să ne asigurăm de eh, garantarea drepturilor fundamentale și, în al doilea pas, trebuie să ajutăm la dezvoltarea, inclusiv economică, eh, a acestor țări, astfel încât ele să devină independente din punct de vedere economic. Um, Întrebare suplimentară. Concret, eh, domnule comisar desemnat, există în țările în care, înspre care Uh, migrează acești oameni, uh, de pildă uh, spre Turcia, există probleme fundamentale în ceea ce privește garantarea drepturilor de bază, serviciilor de bază. Există probleme în asigurarea școlarizării copiilor refugiaților în Turcia. Ce intenționați să faceți pentru a ajuta aceste țări cu instrumentele politice de vecinătate? Mai întâi, este esențial ca aceste conflicte, uh, cel puțin acolo unde sunt conflicte armate, să se, uh, să se încheie, pentru că acestea sunt cele care generează crizele umanitare. În 2014, deja am consemnat mai mulți uh, refugiați decât în 1945. Deci pentru prima dată în viață avem situația în care avem mai mulți refugiați decât vreodată în istorie și tocmai de aceea trebuie uh, să ne preocupe crearea unei infrastructuri de bază pentru acești refugiați. În multe din țările în care acești refugiați au ajuns, iarna este dificilă și în următorul pas trebuie să garantăm o cazare corespunzătoare pentru uh, uh, acești refugiați. Sigur că și pentru copii este necesar să poată urma, să poată de fapt continua cursurile școlare dar uh, lucrurile merg mână-mână, pentru că fără o soluționare durabilă a politi- uh, conflictelor politice și uh, armate, problema refugiaților va fi un uh, simptom de acompaniere pe care nu-l vom putea controla. Domnul Mesarici. Mulțumesc, domnule Han, pentru prezentare. M-am bucurat să aud că cadrul politicii de vecinătate, atât în Est și în Sud, uh, într-adevăr a fost conceput într-o perioadă când nu se puteau prevedea crizele din ultimii ani și mă bucur că ați spus și dumneavoastră asta. Mm, aș spune despre politica estică de vecinătate că este cel puțin pe jumătate un succes. Cel puțin jumătate din statele cu care avem relații nu sunt ocupate de alte state, ceea ce putem considera că e un rezultat pozitiv. Credeți că o regândire majoră ar fi de bun augur în cadrul parteneriatului estic? Cine ar trebui să o inițieze atunci și în ce ar trebui să constea? Mai departe, am uh, înțeles uh, principiul flexibilității și al securității pe care l-ați menționat, dar nu e cumva doar um, o remaniere a principiului mai mult pentru mai mult, more for more, pentru că ne putem trezi că more for more înseamnă foarte puțin, mai ales în Sud. Da, cred că ambele întrebări sunt uh, corelate. Dacă vă uitați la scrisoarea mea de misiune, dată de președintele Barroso, spune uh, domnul comisar, el mi-a cerut ca la un an după intrarea în funcție să vin cu o propunere de politică de vecinătate reformată, ceea ce include și aceste uh, reflexii sau răspunsuri la reflexiile dumneavoastră, inclusiv principiul mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin. Într-adevăr, în trecut, am uh, pus prea mult accentul pe uh, mai mult pentru mai mult. În același timp, este justificat și să privim uh, șansele nu de sancțiuni, ci de a aplica acest principiu mai puțin pentru mai puțin în mod adecvat. Cu toate acestea, principalul nostru interes ar trebui să fie să asistăm aceste state, să le ajutăm, dar încă o dată depinde de ele, depinde de poporul lor să uh, facă anumite alegeri suverane cu privire la viitorul lor individual. După cum uh, constatați, statele iau decizii individuale și noi trebuie să le respectăm. No. Yeah? yeah? No. Then, uh, nu mai doriți atunci Lord Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări cu privire la Turcia. Ați spus în uh, ceea ce ne-ați răspuns în scris că un sistem juridic independent este cheie pentru statul de drept. Considerați că este independent sistemul justiției din Turcia? Și în al doilea rând, în contextul Turciei, și vreau să vă amintesc dumneavoastră și colegilor că asistența pentru preaderare pentru Turcia este în curs și este, se ridică cam la un miliard de euro pe an și sume similare au mai fost alocate pentru până în 2020. Deci sunt mai mulți, totuși sunt mai mulți jurnaliști în închisoare în Turcia decât în China și Iran. Vreau să vă întreb dacă toată această asistență pentru preaderare ar trebui să fie suspendată până când acești jurnaliști sunt eliberați din închisoare și dacă nu sunteți gata să, să spuneți acest lucru, poate sunteți de acord cu mine că de fapt asistența pentru preaderare uh, este de fapt uh, singurul instrument pe care îl aveți pentru a influența guvernul turc? Thank you. Yeah, all da, toate aceste măsuri se bazează pe reglementările în care funcționăm noi și în momentul în care o țară candidată își depune această candidatură, are dreptul la asistență pentru preaderare. Trebuie să ne gândim dacă există anumite evoluții în țara respectivă care sunt contrarii principiilor uh, noastre și înțelegerii noastre comune a acestor valori, însă, înainte de toate, câteodată lucrurile sunt mai complexe și trebuie să ne uităm uh, cu atenție la situație și să găsim un răspuns potrivit care, pe de o parte, obține Ceea ce, într-adevăr, trebuie să obținem, cum a spus și dumneavoastră, critic, este inacceptabil ca oricine să fie închis pentru motive care se leagă de libertatea de exprimare. Acesta este un lucru de care puteți să fiți siguri că uh, voi ține aproape, voi vorbi despre acest lucru în negocierile cu Turcia pentru a găsi o soluție. Și acesta este un subiect care poate, dar nu trebuie să fie eliminat în niciun caz și trebuie să găsim un răspuns potrivit. Cu tot respectul, domnule comisar desemnat, nu știu de ce guvernul turc să asculte ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că nici predecesorii dumneavoastră nu au fost ascultați. Singura cale de acțiune este să se pună o reducere pe masă în fondurile de preaderare. Și chiar aș mai sublinia și că domnul Juncker a spus că nu mai trebuie să existe extindere în următorii 5 ani, iar oamenii din circumscripția mea nu, înțeleagă, nu înțeleg de ce 14 miliarde de euro sunt alocate pentru fonduri de preaderare în următorii 5 ani dacă acești oameni nu vor adera, deci, la Uniunea Europeană în această perioadă, adică, mă rog, nu acești oameni, spune vorbitorul, aceste țări. Sigur, domnul comisar, nu cred că Turcia va primi 14 miliarde. Este vorba de un buget total acesta pentru extindere, deci pentru țările care fac parte din extindere, e vorba de 11,7 miliarde, dacă nu mă înșel. Trebuie, într-adevăr, să abordăm această problemă, trebuie să discutăm despre ea cu colegii noștri din Turcia și, încă o dată, repet, nu putem să acceptăm situația aceasta dacă reacțiile sunt în anumite, într-un anumit fel, va trebui să vedem cum reacționăm și noi la ele. Domnule Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus deja, președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, a declarat că în următorii cinci ani nu va exista o altă extindere uh, a Uniunii Europene. Cu toate acestea, negocierile cu țările candidate continuă și una din uh, țările candidate este fosta Republica Iugoslava Macedoniei, FIROM. Știți că negocierile uh, cu această țară au ajuns într-un impas datorită poziției Greciei. Asta pentru că Firoma a încălcat uh, un acord cu Grecia și anume un acord care vizează denumirea țării. Această țară și-a ales numele de Macedonia, cu toate că Macedonia este de fapt o regiune, uh, parte integrantă a Greciei, o regiune foarte mare. Da? Mă rog, aparte de aceste probleme, fosta Republică Iugoslavia Macedonia nu a îndeplinit uh, criteriile de la Copenhaga pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și atunci vreau să știu de la dumneavoastră cum veți aborda această chestiune pentru a ajunge la o soluție care uh, este în acord cu interesele europene generale. Mulțumesc. Președintele întrerupe. Time is over. Timpul dumneavoastră a expirat. So there's no supplement. Având în vedere uh, atitudinea noastră, nici nu mai primiți timpul suplimentar de întrebare. Ja, Herr Abgeordneter. Uh, Domnule deputat, fosta Republică Iugoslava Macedoniei este o temă cunoscută și va fi una din provocările mari care va trebui să-i fac față în următorii ani pentru că nici de cum nu este mulțumitor faptul că această uh, țară are statul, statutul de candidat din 2005, dar că nu putem demara negocierile uh, concrete uh, nici până acum. Acest lucru s-a repercutat deja asupra opiniei publice, asupra atmosferei generale de susținere a integrării europene, o susținere care a scăzut în ultimii ani. Deci situația nu este deloc mulțumitoare și de aceea um, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajunge la o soluție. Îmi dau seama că acest demers nu va fi unul ușor, dar uh, este important să putem obține până la urmă un mandat pentru începerea negocierilor. Ευχαριστώ που Mulțumesc uh, pentru răspuns. Nu înțeleg de ce președintele a vrut să împiedice acest răspuns. Doamna Valențeanu are cuvântul, spune președintele. Señor Han, voy a insistir en la vecindad sur. Voy a insistir... Mulțumesc. Domnule comisar, aș vrea să insist asupra vecinătății sudice, mă refer la spațiul mediteranean. Amintiți-vă, după primăvara arabă, Uniunea Europeană a promis foarte multe și uh, o chestiune spinoasă este reprezentată de drepturile omului și progresele în acest domeniu. Aș vrea să vă întreb cât va mai dura până când vom trece de la vorbe la fapte în domeniul protecției drepturilor omului. Scenariul e foarte complex și foarte schimbător, după cum ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate. Fiecare țară e un univers în sine, dar voiam să vă întreb dacă aveți intenția să consolidați acest principiu mai mult pentru mai mult este valabil și pentru drepturile omului și pentru ce putem face, ce putem controla, pentru că până la urmă sunteți comisar desemnat și vreau să vă întreb dacă credeți că drepturile omului se integrează în politica externă a Uniunii Europene. Aș spune că drepturile omului țin de politica Uniunii Europene. Sunt uh, stipulate fundamental în articolul 2 al Tratatului de la Lisabona. Se spune clar că se reglementează clar că uh, în relațiile noastre externe trebuie să respectăm drepturile omului. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră concretă, doamnă deputat, aș spune că înainte de toate e foarte importantă consolidarea societății civile. Aceasta este o măsură foarte importantă și uh, de aici vor urma respectarea drepturilor omului, libertatea de opinie, transparența, independența justiției. Toate acestea trebuie corelate și cu uh, media corespunzătoare. Cred că noi, europenii, am uh, fost, spre deosebire de alți actori globali, preocupați de chestiunile de uh, social media. Am ținut cont de efectele uh, posibile, însă poate că nu suficient, nu ne-am ocupat suficient nici de posturile de televiziune de acolo. Deci, trebuie să vedem cum putem garanta drepturile fundamentale, mai ales într-o societate. Uh, trebuie să ne gândim cu siguranță acolo și acum și uh, să găsim acolo și acum soluții posibile. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento. Da, sunt uh, perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește consolidarea societății civile. În foarte multe state uh, se uh, discută foarte mult despre uh, următoarea întrebare. Aveți un plan specific, aveți un plan de finanțare pentru activiști în domeniul drepturilor omului, ca să poată fi și ei susținuți? Pentru că în multe din țările primăverii arabe, aceștia um, uh, nu sunt foarte bine priviți. Da, avem uh, linii bugetare proprii pentru acest subiect. Sperăm să reușim să identificăm partenerii de discuție și să ne asigurăm că există o durabilitate și aici. Dar cred, într-adevăr, că a fost un progres foarte mare faptul că în statele noastre din vecinătate studenții au posibilitatea de a participa la programul Erasmus+. Plus și au posibilitatea să meargă în Europa și să își facă studiile aici și astfel să cunoască valorile europene și experiența europeană și apoi să ducă această uh, făclie și în țările lor. Uh, ați vorbit despre primăvara arabă, a fost uh, punctul de plecare al uh, primăverii arabe a fost în Tunisia, într-un mediu de tineri absolvenți de facultate fără locuri de muncă, șomeri. Deci tinerii au nevoie și de perspective de ocupare și aici e foarte important să uh, susținem activitatea economică dintr-o țară pentru ca uh, oamenii educați din acea țară să poată să rămână acolo și să aibă perspective economice și pentru ei și pentru familiile lor. Lucrurile acestea sunt intercorelate și trebuie privite în ansamblu. Thank you, Chair. Uh, Commissioner... Doamna Fotiga, mulțumesc, domnule comisar desemnat. Ne confruntăm acum cu amenințări uh, ca niciodată înainte în ceea ce privește securitatea și pentru vecinii din sud și est. Ce părere aveți dumneavoastră despre PESA și uh, despre implicarea acesteia pentru a readuce pacea, stabilitatea și securitatea în vecinătatea Europei. Credeți că politica de extindere ar putea să fie un stimulent pentru a facilita acest scop? Madame Fatiga, I think this is primarily a question... Doamnă Fotiga, aș vrea să vă rog mai degrabă să-i puneți această întrebare doamnei Mogherini săptămâna viitoare. Atunci când e vorba de politica de vecinătate, însă, bineînțeles că vom încerca să adaptăm cât se poate de bine instrumentele în cadrul politicii de vecinătate și tot ceea ce este legat de aspectele de securitate. Dar aceasta trebuie să fie o chestiune pe care să o mai explorăm și să o mai extindem. Nu cred însă că va fi greu să găsim un front comun și să avem susținere reciprocă a unor instrumente pe care le avem deja și pe care am putea să le îmbunătățim. How are you going to... Suplimentară. Cum vreți să vă asigurați că politica de securitate și acordurile de liber schimb aprofundat cu Ucraina și Moldova și Georgia vor fi, vor fi implementate lin și fără nicio interferență. I can't predict the future. Nu pot să prevăd viitorul. Probabil că n-aș fi în fața dumneavoastră dacă aș putea. Uh, Poate că vă asigură și vă liniștește dacă vă spun că voi face tot posibilul pentru a pune în aplicare acordurile uh, și contractele, așa cum se numesc ele, pe care le avem cu partenerii noștri. Altfel nu văd ce consecință ar trebui să revină asupra noastră. Eu cred că toate aceste acorduri au fost negociate uh, nu numai timp de câteva zile, ci când timp de câteva luni și ani și o parte din negocierile acestea au fost uh, parte dintr-un proces de conștientizare asupra nevoii de reforme. Deci eu cred că în momentul de față nu am niciun dubiu că vom putea să implementăm ceea ce ne-am propus. Poate că vă gândiți la influențe politice, ceea ce este un alt capitol, dar uh, pot să vă asigur și pe dumneavoastră și pe ceilalți colegi că Uniunea va fi foarte hotărâtă să respecte acordurile așa cum au fost ele negociate și așa cum le-am convenit. Mulțumesc! Domnul Lange, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Han, vreau și eu să revin la acordul de parteneriat cu Ucraina, în special în lumina circumstanțelor care au dus la uh, amânarea acestui acord. Mai întâi vă întreb dacă puteți confirma că pe viitor Comisia Europeană va contacta și va informa membrii Parlamentului European pe căile de comunicare obișnuite și nu prin intermediul presei în legătură cu modificările ce apar pe parcursul unei negocieri. Și în al doilea rând, puteți uh, să ne asigurați că în următoarele tratate pe care și uh, propuneri pe care le veți face uh, vor fi respectate drepturile fundamentale și drepturile omului. Și în al treilea rând, avem impresia că acordul de parteneriat cu Ucraina este un semn de lipsă de strategie fundamentală. Și atunci, având în vedere acest acord și modul cum a apărut el, care este strategia pentru Marea Mediterană? Vis-a-vis -vis de prima întrebare, evident nimeni nu este mulțumit și fericit de cum au decurs lucrurile. Pe de altă parte, Uh, este evident că până la urmă am uh, obținut o, uh, un, un rezultat fezabil și asta se reflectă prin faptul că s-a ajuns până la urmă la, un, la o a focului durabilă. Eu sper și mă gândesc că nu va fi asta rutina pe viitor Adică să, să ne trezim în față cu unele modificări pe care și schimbări pe parcurs pe care nu ni le-am dorit. Eu cred că aici am avut uh, a face cu o situație de excepție și într-o situație de excepție uneori trebuie să iei măsuri excepționale uh, care în care, evident, și informarea reciprocă a partenerilor nu a fost poate de cea mai bună calitate. În ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, permiteți-mi să nu fac prea multe declarații pentru că încă nu am fost preocupat de această temă. Și dacă vreți să-mi repetați a treia întrebare, vă rog. Lehren aus der ja, vielleicht schwierigen strategischen care sunt învățămintele pe care le trageți din situația strategică dificilă cu Ucraina? domnul Han. Eu nu cred că uh, putem spune că am deviat de la o anumită strategie sau că am, uh, am mers înainte fără o strategie anume. Nu. Uh, a fost uh, un proces uh, care a durat mai mulți ani, care pe ultima sută de metri a întâmpinat niște circunstanțe deosebite, dar care a fost uh, finalizat printr-un acord și eu cred că în, în timp de câțiva ani, poate chiar mai devreme, vom avea primele rezultate, fructe ale acestui acord de parteneriat pe care, de care ne vom bucura cu toții. Da? nu trebuie să pierdem din vedere uh, obiectivul nostru principal, anume să garantăm siguranța, stabilitatea și pacea în țările de la estul, respectiv sudul Uniunii Europene. Uh, Commissioner designate. Uh, Domnule comisar semnat, în primul rând, mult succes în acest post foarte plin de provocări. Trebuie să trecem de la un cerc de foc din nou la un cerc de prieteni. Am o întrebare dublă pentru dumneavoastră. Cât de importantă este și cât de și ce aveți de gând să faceți în legătură cu uh, independența în domeniul energiei, în ceea ce privește Ucraina? Cum doriți să vă asigurați că Ucraina are posibilitatea să-și pună în aplicare acordul de asociere fără interferențe sau presiuni externe? În al doilea rând, independența de gaz aceeași ar trebui să permită chiar uh, suveranitatea politicii de vecinătate europene, să putem și noi să facem alegerile dorite, libere, fără să fim uh, șantajați de Rusia. Mulțumesc! În primul rând, uh, și în funcția mea actuală de comisar de, pentru politica regională, am dezvoltat noi regulamente UE, incluzând elemente menite să sporească eficiența energetică și uh, utilizarea energiilor regenerabile ca o contribuție la sporirea independenței Europei de surse de energie externe. Acest lucru a făcut parte și până acum din misiunea mea și înțeleg că face parte și din dosarele actuale, însă, în general, cred că energia nu trebuie să fie o armă politică. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că cererea noastră de energie este probabil elementul cel mai vulnerabil pentru Europa. Deci trebuie să avem uh, un interes puternic de a ne diversifica sursele de obținere de energie și de asemenea să avem mai multe tipuri de energie. Acesta este un principiu călăuzitor și în ceea ce privește crearea de noi lanțuri de aprovizionare și așa mai departe. Și în acest sens, instrumentul Conectarea Europei, noul instrument, joacă un rol important nu doar în cadrul Uniunii Europene, ci și în uh, modul în care ne conectăm uh, la uh, exteriorul Uniunii Europene. În ceea ce privește Ucraina, Ucraina este afectată în același mod pe care tocmai l-am explicat. Trebuie să ajutăm Ucraina să devină mai independentă. Am uh, făcut ceva și aici inversez cu... Aici cuvântul cheie este fluxuri inversate, dar și ucrainienii trebuie să-și aducă o mică contribuție pentru că piața energiei din Ucraina ar permite și ar necesita ceva mai multă transparență și pentru uh, afluența la Europa. Deci, e un subiect pe care trebuie să-l tratăm din multe perspective. Mulțumesc! uh, two remarks, two questions. Domnule comisar, domnule președinte, două întrebări. Cred că experiența noastră în calitate de comisar pentru politică regională vă va permite să implementați principiul de solidaritate europeană față de țările care fac parte din procesul de extindere și din politica de vecinătate. Și în al doilea rând, având în vedere limitarea evidentă față de aderările următoare, veți avea o sarcină foarte dificilă de a mai vinde atractivitatea Uniunii Europene față de țările care se uită la noi ca un exemplu. Ca la un exemplu. O întrebare despre Bosnia-Herzegovina pe care n-ați menționat-o în discursul dumneavoastră introductiv. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră evoluțiile după alegerile din, din 12 octombrie și cum vreți să ajutați croații ca să își asigură drepturile constituționale. O altă întrebare, sunt foarte bucuros să conlucrăm pe tema Ucrainei. Ce părere aveți despre propunerea președintelui Poroșenko despre descentralizarea Donetskului și Luganskului pentru a asigura o reintegrare graduală, treptată a acestor teritorii în frontierele Ucrainei? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. O să încep cu ultima. Pentru mine este o propunere foarte bună aceasta președintelui. Cred că descentralizarea este în general un lucru bun și promițător și de multe ori foarte de succes ca abordare. Este vorba de preluarea responsabilității în regiunea respectivă, este vorba de garantarea drepturilor uh, și tuturor nevoilor minorităților uh, în cadrul acestei acestui teritoriu și cred că este un lucru care ar putea contribui pozitiv la conflictul uh, și calmarea acelui conflict. În legătură cu Bosnia-Herzegovina, alegerile din 12 octombrie, ceea ce am spus deja, cred, într-unul din primele mele răspunsuri, voi merge la fața locului pentru a putea să intru în direct în contact cu actorii cheie și cu responsabilii din țara aceasta pentru a vedea ce se poate face. Bineînțeles că până acum progresul a fost destul de limitat dar în general, și cred că acest lucru trebuie să ne ghideze, ar trebui să încercăm să ne mutăm de la logica Dayton la logica Bruxellesului, dacă vrem să nu mai avem un blocaj. Cred că trebuie să nu acceptăm situația ca atare, așa cum este momentul de față. Thank you, Mr. Chairman. Very good afternoon, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Cucan. Bine ați venit, domnule comisar. Comisia uh, actuală a uh, condiționat uh, procesul de extindere prin capitolele 23-24 din Justiție și Afaceri Interne. Uh, doriți să continuați în același fel? Am citit în declarația dumneavoastră că sunteți dispus să intrați într-un dialog strategic cu Parlamentul European și uh, menționați chiar că uh, vedeți o legătură foarte directă între consultațiile politice și alocarea bugetară a diferitelor sume din bugetul uh, Uniunii Europene. Uh, vreau să întreb dacă aceste preocupări strategice ale noastre uh, vin să redefinească uh, rațiunea de existență a Comisiei. Deeply convinced that uh, the outcome of our joint reflections will lead eh, eu eh, am încrederea că reflecțiile noastre comune vor, se vor materializa în acțiuni și măsuri foarte concrete și folositoare. Eh, experiența pe care am dobândit-o în calitate de comisar pentru afaceri regionale, în, în diferitele proiecte în care am avut onoarea să colaborez cu dumneavoastră, mă va ajuta de aceea vreau ca proiectele viitoare să fie unele foarte concrete, care să, care, la, proiecte la care să fie conectate și nu doar prin declarații, ci și prin măsuri și statele din Bacanii de Vest. Mă refer la interconectori energetice, interconectări ale rețelelor de transport, de pildă. Eu cred că sunt sectoare în care, de o manieră inteligentă putem să ne urmărim în continuare obiectivele, alocând în același timp uh, resurse uh, suficiente și creând uh, concomitent rezultate tangibile pentru oamenii din regiune. Thank you very much, Chair. Uh, Mulțumesc, spune domnul Kovacev, domnule comisar desemnat și eu vreau să vă urez toate cele bune. Parlamentul European a recomandat ca statele cu aspirații europene să fie mai transparente în legătură cu istoria lor recentă comunistă. Uneori, moștenirea acesteia le pune în pericol statul de drept, drepturile omului și viitorul democratic. Domnule președinte, veți susține recomandările Parlamentului European în ceea ce privește reconcilierea cu istoria, deschiderea arhivelor, uh, poliților secrete și inclusiv recomandările pentru Serbia și uh, serviciile și informațiile lor uh, legate de republicile care au devenit recent independente. Aceste arhive sunt parte din patrimoniul nostru istoric european. Ce părere aveți cu privire la uh, a interzice foștilor lideri comuniști și uh, agenților lor să ocupe funcții politice acum la peste 20 de ani de așa numita schimbare democratică. Presupun oricum că acum deschiderea arhivelor KGB la Moscova ar fi o iluzie. Mulțumesc! Mulțumesc, înțeleg poziția dumneavoastră, înțeleg poziția Parlamentului European și cu siguranță voi... Uh, include aceste elemente în negocierile noastre, dar încă o dată aș vrea să subliniez faptul că trebuie să evităm orice fel de justiție selectivă. Trebuie să avem un tratament echitabil și transparent pentru toată lumea. Dar uh, sigur că trebuie să ne acceptăm istoria, să ne acceptăm trecutul și de aceea cred că este un comentariu justificat și o propunere justificată. De aceea trebuie tratată în mod adecvat. Mulțumesc, domnule Hahn. Eu vreau să vă pun o întrebare cu privire la situația din Serbia. Domnul Füle a fost la Belgrad acum câteva luni și a stabilit trei priorități acolo pentru această țară. În primul rând, reformele economice, în al doilea rând, uh, statul de drept și combaterea corupției și o reformă profundă a administrației publice și trei un angajament puternic cu scopul de a îmbunătăți și normaliza relațiile cu Kosovoul și de a media regiunea pentru o colaborare mai bună. Sunteți de acord cu părerea domnului Füle și ce părere aveți cu de procesul de reformă din Serbia? Mulțumesc. Serbia a arătat totuși un angajament puternic în ultimele luni și noul guvern este poate surprinzător, dar surprinzător pozitiv pentru că este foarte angajat față de acest proces de care vorbeați. Eu cred și cu toții cred că sperăm că atât atunci când în Kosovo se va consolida o nouă un nou guvern și va fi în funcție un nou guvern, aceste negocieri și dialogul să se poată relua la nivel politic. Trebuie spus că la nivel tehnic de funcționari, de fapt, dialogul a continuat în mod îmbucurător, dar uh, la un moment dat, bineînțeles că este nevoie și de un backup politic, Așadar, includerea menționată în capitolul 35 este un element esențial. Acesta este un exemplu suplimentar sau un exemplu concret chiar de ce în negocierile de aderare avem nevoie câteodată de o perioadă de timp pentru ca să se pună în aplicare până la urmă ceea ce se cere. Nu e vorba numai de schimbarea legislației, după cum mai spuneam, ci de un acord la care trebuie să ajungem, ci e vorba de uh, demonstrarea concretă a faptului că aceste progrese se fac simțite la fața locului, ceea ce câteodată ia timp. Dar mai ales în ceea ce privește Serbia, în momentul de față eu sunt foarte încrezător în momentul de față. Mulțumesc, doamna Fayon. Hvala lipa, spăștoanii. candidat za Nico. Mulțumesc uh, frumos, domnule președinte. Domnule comisar de senat, am întrebări legate de Serbia. Contrar altor uh, țări candidate, Serbia a fost singura care nu a luat măsuri împotriva Rusiei. Cum puteți uh, convinge uh, această țară și altele ca ea să, îi, o, o, să urmeze politica europeană în astfel de situații? Eh, vorbeați de eh, dialogul strategic între eh, Serbia și Kosovo. Aveți o strategie pentru Kosovo? Pentru că încă sunt cinci state membre care nu recunosc Kosovoul și momentan nu există nici măcar un guvern în Kosovo. Și ce părere aveți despre procesul de mediere din Bosnia-Herzegovina, premergător alegerilor de acolo? Eh, veți avea consultări în ce privește o posibilă amendare a Constituției acolo? Ce veți face? Faptul că Serbia nu, se alătura, nu s-a alăturat într-o anumită situație eh, poziției Uniunii Europene, eh, constituie de fapt obiectul unor discuții în desfășurare și de, de fapt constituie uh, Uh, și dovada faptului că uh, nu se, pot ajunge, nu se poate ajunge la rezultate durabile de pe azi pe mâine. Evident că și uh, guvernul Serbiei va trebui pe viitor să reflecteze la astfel de uh, poziții, pentru că dacă vrei să te îndrepți într-o anumită direcție, atunci trebuie să, uh, trebuie să și transmiți anumite semnale că chiar dorești să o faci. Deci este încă dovada faptului că, dacă doriți, că uh, viteza negocierilor de aderare și încununării acestora uh, de succes este uh, determinată în primul rând de statele în curs de aderare, ele însele. Iar în ce privește Kosovo, um, eu cred că aici se desfășoară un proces care nu se va împotmoli și nici nu se va opri în poziția celor cinci state care încă nu au recunoscut Kosovo. Eh, și aici, de altfel, eh, se, eh, lucrurile sunt în mișcare și va fi de datoria mea și cea în alte, în reprezentant și vicepreședint al Comisiei să facem ca lucrurile să evolueze în direcția corectă. Kosovoul este un, o zonă de interes deosebit pentru mine. Starea actuală de acolo zero progres de mulți, mulți ani încoace, nu este o stare pe care, ne, o situație pe care ne o dorim. Și eu cred că acum, prin aderarea Croației, prin angajamentele asumate de Serbia, prin promovarea ideii unei cooperări aprofundate, inclusiv în domeniile transport, energie, vom putea crea prin fapte concrete uh, o, un set de circumstanțe care și în plan politic să permită o îmbunătățire a, a, a situației actuale. Pentru că deocamdată ceea ce constatăm acolo nu ne duce mai departe. Domnul Peiu, domnule comisar desemnat, multitudinea preocupărilor Europei în Est mă face să cred că poate uităm de Sud. În ultimii patru ani Investițiile relative ale UE în Sud au scăzut cu 20%. Este o situație pe care o cunoaștem. După procesul de la Lisabona, Uniunea pentru Mediterană în 2008 este blocată. În mandatul dumneavoastră intenționați să adoptați o inițiativă pentru a face în așa fel încât Europa să nu uh, renunțe la vecinii săi din Sud. Astăzi, primii investitori în sudul Mediteranei sunt țările BRICS, sunt chinezii, iar noi suntem uh, lăsați în urmă. Dacă ne uităm la importanța geostrategică, politică, în privința imigrației a uh, sudului, Cred că e momentul să uh, luăm o inițiativă. V-ați gândit la această reechilibrare între Est și Sud și ce inițiativă doriți să uh, adoptați pentru a relansa Uniunea Euro-Mediteraneană care astăzi suferă? Înainte de toate, uh, vreau să spun doamnelor și domnilor din sală și celor din afara ei care au rămas acum cu impresia că mă uit doar către Est, vreau să le spun că îi pot asigura că noi uh, avem o privire de ansamblu și ținem cont de tot. În ceea ce privește uh, acest lucru, m-a întrebat și domnul Preda dacă sunt una sau alta și am spus că sunt uh, amândouă și pentru vecinătate și pentru extindere. La fel și aici, nu contează doar estul, contează și estul și sudul. Tot ce înseamnă vecinătatea europeană se bucură de atenția noastră uh, deplină pentru că uh, ce se întâmplă în vecinătatea noastră are un efect direct asupra situației noastre. Ajunge să ne gândim doar la fluxurile de migranți. Altfel, uh, aceste state trebuie privite și prin prisma potențialului, inclusiv economic. Este clar că trebuie să ne ocupăm de situația de acolo și că trebuie să fie interesul nostru nemijlocit, inclusiv chestiunea drepturilor omului, valorilor, uh, valoarea vieții omenești, Trebuie să urmărim toate aceste lucruri, dar uh, e clar, aceste lucruri derivă dintr-un interes european direct. Trebuie să uh, ieșim din acest ring of fire, din acest cerc de foc și să trecem la un cerc de prieteni. Uh, aceasta, acesta este o situație în care sperăm să reușim să stingem multe dintre aceste focuri și să le stingem la modul durabil. Și uh, în acest scop, parteneriatul nostru din spațiul mediteranean este un element foarte important. Domnule comisar desemnat, am o întrebare despre Turcia. Blocarea capitolilor de aderare din cauza nepunerii în aplicare a protocolului de la Ankara l-a dus pe domnul Füle să lanseze în 2012 o agendă pozitivă pentru a completa aceste negocieri. Aș vrea să știu care este evaluarea dumneavoastră a rezultatelor acestei agende pozitive și cum credeți că Turcia poate să fie făcută să respecte mai degrabă criteriile de aderare și să pună în aplicare achiul. Sunteți pentru deschiderea unor noi capitole de negociere pentru a putea folosi această pârghie europeană care s-a uh, diminuat foarte mult în ultimii ani. Și ultima întrebare se referă la structura organizațională a noii Digi Extindere. Având în vedere task force-ul Turcia-Cipru în Digi Regi, cum va continua uh, procesul Uniunii Europene în nordul uh, insulei pentru a ajunge eventual la o unificare atât de mult dorită? Stimată doamnă Piri, la prima dumneavoastră întrebare, Cred că pot spune că abordarea domnului Füle a fost o abordare corectă și cu siguranță dumnealui nu este mulțumit de progresul pe care l-a obținut până acum. Însă, cred că această abordare, totuși, pe care o susțin și eu, a fost cea corectă și trebuie să o susținem este la îndemâna autorităților turce acum să facă un pas. Avem condiții foarte concrete, avem acorduri foarte concrete și avem un protocol de la Ankara. Atâta timp cât aceste condiții nu sunt îndeplinite, ele sunt impedimente în calea redeschiderii sau deschiderii, mai bine spus, a capitolelor noi. Tocmai m-am întâlnit cu noul ministru pentru afaceri europene, care acum câteva zile a prezentat un document strategic despre o relansare a negocierilor cu Uniunea Europeană și putem să analizăm această tentativă, dar, din nou spuneam, este vorba de acțiuni concrete care sunt necesare pentru Turcia, pentru a putea fi credibilă într-un fel sau altul și aceasta trebuie să se demonstreze pe o perioadă mai lungă de timp. Există mai multe elemente care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea găsi oportunități noi care să ne permită de asemenea să începem negocierile la capitolele care sunt încă închise. În ceea ce privește noua structură de direcții generale, cred că trebuie să vedem. Ideea de a transloca această task force la DigiRegio Regio a fost inspirată de faptul că e vorba de un proiect foarte concret și Digi Regio, de care știu bine, pot să vă spun că are expertiza și capacitatea de a verifica punerea în aplicare la fața locului. Aceasta s-ar putea să fie o oportunitate suplimentară de cooperare mai strânsă între cele două părți și ar putea să ducă, zic eu, la o reunificare a insulei. Mulțumesc. Mr. Khan, we are extremely Domnule Han, spune domnul Papadakis, sunteți în continuare preocupați de consecințele uh, conflictului din fâșia Gaza și consecințelor acestea? Care este, de fapt, pârdia efectivă a Europei asupra Israelului? În al doilea rând, uh, cum putem să ne asigurăm că uh, sprijinul și ajutorul UE pentru uh, Palestina este într-adevăr cheltuit în beneficiul locuitorilor din, uh, din Cisjordania și Fâșia Gaza? Și ce părere de aveți de, despre crearea unui coridor umanitar între Cipru și uh, punctul de trecere Rafah? I really ask you to Aceste întrebări ca și altele, încă o dată vă spun uh, cu regret, trebuie să le adresați uh, doamnei Mogherini. Uh, sunt chestiuni foarte politice și foarte sensibile și de aceea nu pot răspunde eu singur la ele. Eu nu pot decât să o asist pe dumneaei cu instrumentele pe care le avem la dispoziție în cadrul politicii europene de vecinătate. Uh, Așa putem noi să ne aducem contribuția la îmbunătățirea situației și să contribuim astfel la reconcilierea între eh, partenerii implicați. În ce privește eh, acel coridor menționat de dumneavoastră, trebuie să facem tot ce este necesar pentru a garanta livrarea bunurilor eh, care se transmit pe acest coridor, prin acest coridor uh, uh, cetățenilor din Gaza. Dar și aici uh, trebuie să acționăm de o manieră coordonată și, de fapt, competentă pe această temă este doamna Mogherine. Nu mă eschivez de la nicio responsabilitate, să nu mă înțeles greșit, dar Poate că tocmai, tocmai această, această temă, acest conflict va fi primul nostru exemplu de bună cooperare în viitor. Mulțumesc. Domnul Macăr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de libertatea presei ca precondiție pentru uh, aderare, pentru începerea negocierilor. S-a mai vorbit despre acest subiect, dar aș vrea să mai spun câte ceva este clar că o democrație majoră trebuie neapărat să aibă o presă liberă și mă uit la statele candidate, mă uit la Balcanii Occidentali, mă uit la Turcia și văd că acolo libertatea presei este limitată. Și nu mă îndoiesc că libertatea presei, libertatea de exprimare și de informare uh, sunt foarte importante. Uh, aș vrea să întreb dacă reprezintă o, con o condiție de bază pentru negocieri. Uh, Uh, vreau să vă întreb concret ce uh, etape vreți să parcurgeți pentru a impune această uh, agendă legată de libertatea presei, mai ales în situațiile care se înrăutățesc în aceste state și ce pârghii vreți folosi ca să forțați mâna acestor state și pe termen scurt? Da, cred că ne-am făcut lecțiile și de aceea și avem capitolele corespunzătoare care uh, sunt deschise în, în domeniul uh, statului de drept, libertăților, uh, justiției, transparenței. Deci am învățat aceste lecții și vom analiza toate aceste capitole metodic și la, la Muntenegru și la Serbia și aceste capitole pe care le-am deschis primele vor fi ultimele care vor fi închise și în permanență se revine la acest punct. Aceste negocieri, de fapt, sunt un scop în sine. Avem un uh, obiectiv mai complex. Un obiectiv principal este aderarea, dar obiectivul secundar este ca chiar pe calea către aderare să se facă modificările necesare uh, și aici, din nou, depinde de statele acestea în sine cât de rapid uh, răspund la cerințele clare ale Uniunii Europene și de acest lucru depinde și uh, cât de repede până la urmă vor deveni membre ale Uniunii. Și cred, dacă Mă gândesc la aspirațiile acestor state și ale populației, cred că au interesul de a adera la Uniunea Europeană cât mai repede și de aceea cred că acesta este cel mai puternic mijloc de presiune pe care îl avem. Domnul Iurec, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, vrem să asigurăm întotdeauna că avem intenții bune, dar totuși Rusia a, și-a arătat obiecțiile față de extinderile posibile viitoare. Ce trebuie să facem în acest context? Trebuie să îi ajutăm pe acești candidați să intre mai repede în Uniunea Europeană pentru a da un răspuns Rusiei în aceste tendințe și pentru a ne opune presiunii Rusiei? Sau, dacă suntem prea slabi, Rusia îi va supune la presiuni și mai mari pe vecinii noștri. Și a doua întrebare se referă la cum ați participat la comisia actuală, la activitățile colegiului întreg de comisari uh, acum? Ce părere ați avut uh, despre inițiativa cetățenilor One of Us? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, ähm, Cred că este foarte important mai întâi să reținem că suveranitatea țărilor și a populațiilor trebuie să rămână un drept care să le permită să aleagă în ce direcție vor să meargă și cum vor să se poziționeze față de Uniunea Europeană. Noi avem interesele noastre europene atunci când e vorba de țări candidate sau când e vorba de țări în vecinătatea noastră imediată. În funcție de cum se poziționează aceste interese, trebuie să luăm anumite decizii. Eu cred că faptul că unele țări candidate primesc sume considerabile sau neconsiderabile de bani momentan pentru a moderniza societățile și pentru a apropia acele societăți de Europa, că acest lucru este așadar o atracție deja puternică pentru a crea o capacitate suverană prin care se poate decide să se apropie de Europa și în acest sens trebuie să fie înțelese și măsurile pe care le luăm noi față de diferitele țări. Încercăm să le susținem pe calea lor către Europa sau pentru ca să se apropie de Europa, ajutându-le să creeze o situație și o infrastructură în societatea lor care să poate să le transforme în parteneri ai Uniunii Europene și uh, ai, ale țărilor membre ale Uniunii. Domnul Gherică, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Hano, între 2007 și 2013, politica europeană de vecinătate a avut un buget de 12 miliarde de euro. Vreau să întreb care sunt standardele care au stat la baza alocării acestor fonduri și puteți să dovediți o cheltuire judicioasă a acestui portofoliu, pentru că pentru perioada 2014-2020 vă vor sta la dispoziție 14 miliarde de euro. Există o cotă socială pentru cheltuirea acestor bani? Cum va funcționa cooperarea cu, la frontierele externe? Veți înspri controlul uh, Uh, cheltuirea acestor bani și în încheiere, în calitate de uh, deputat al Partidului Familiei, vreau să întreb dacă banii vor ajunge la familiile pentru care sunt destinați, veți uh, crea perspective noi pentru tineri, veți crea mai multă siguranță pentru generația tânără? Vă mulțumesc! Herr Abgeordneter, wenn ich beim sozusagen Domnule deputat, permiteți-mi să, întreb cu, să încep cu uh, ultimele dumneavoastră observații și întrebări. Am spus-o de mai multe ori că uh, atât în sudul Uniunii Europene cât și în, la est de ea trebuie ca tinerii Eh, trebuie să beneficieze cel mai mult de promovarea și ajutorul nostru. Există programul Erasmus, eh, care este un program accesat de eh, partenerii noștri din toate țările politice europene de vecinătate, ceea ce ne bucură. Sigur că pe lângă asta încercăm să ameliorăm situația economică din țările respective. Este și interesul nostru propriu, pentru că făcând acest lucru creăm locuri de muncă. Da? Uh, nu, nu doar uh, deciziile politice sunt cele care creează locuri de muncă, ci trebuie să există un cadru uh, general în care cooptăm și parteneri locali, societatea civilă, un cadru de reglementare care să primească, să recepteze toate aceste inițiative și programe acolo se pun în aplicare programele care până la urmă mobilizează economia și creează locuri de muncă noi, respectiv ameliorează locurile de muncă existente. În ce privește controlul uh, sumelor cheltuite, există un astfel de control și veți avea plăcerea cel puțin o dată pe an, nu știu dacă dumneavoastră personal sau doar colegii dumneavoastră, să, uh, să vă preocupați de descărcarea de gestiune a Uh, cheltuielilor noastre. Pentru că odată uh, pe an, Curtea Europeană a Conturilor uh, examinează îndeaproape cheltuielile noastre, le sumarizează într-un raport și rata de eroare pentru politica europeană de vecinătate este, se află cu puțin deasupra marje admisibile, ceea ce încă nu este mulțumitor, poate, dar arată că uh, în principiu și în mod fundamental noi uh, putem să considerăm că continuă, cheltuim judicios banii. Sigur că trebuie să aveți în vedere, dacă vreți să vă formați o părere uh, pertinentă, și circumstanțele deosebite existente în aceste țări. În plus, programarea cheltuielilor și executarea unor linii bugetare în aceste țări nu neapărat corespund standardelor noastre. De aceea mă bucur încă de pe acum să primesc sugestiile dumneavoastră care ne vor putea ajuta cum să programăm mai bine anumite măsuri și cheltuieli pe viitor. Dar să știți că am experiența politicilor de dezvoltare regională în care, uh, care mi-au arătat foarte clar care sunt condiționalitățile ce trebuie folosite în astfel de situații. Mulțumesc! I would go like to... Doamna Machi, mulțumesc. Aș vrea să revin la Ucraina și la bani. După cum știm, Ucraina primește o susținere financiară de cel puțin 11 miliarde de euro va primi acești bani în următorii ani de la bugetul european și de la uh, instituții financiare internaționale cu sediul în Uniunea Europeană. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră și Uniunea Europeană, cum vă asigurați că susținerea financiară acordată Ucrainei este folosită în conformitate cu principiile bunei guvernanțe și în așa fel încât auditorii să nu trebuiască să facă niciun fel de remarce? Mulțumesc! Nu am o garanție pentru asta, dar uh, încă o dată vreau să vă uh, asigur că uh, aveți dreptate, acești 11,7 miliarde de euro sunt alocați pe câțiva ani și nu provin doar de la Uniunea Europeană, ci și de la alte organizații ca Banca Mondială și așa mai departe. Este un amestec de surse financiare diferite și fiecare dintre donatori are propriile instrumente de monitorizare, de control, de audit pentru a vedea cum este utilizată și pusă în aplicare contribuția lor. Același lucru este valabil și pentru uh, banii cheltuiți din bugetul Uniunii Europene. Avem instrumentele noastre iar uh, fondurile europene din uh, vecinătate sunt cheltuite direct prin delegațiile noastre. Delegațiile noastre cooperează cu organizații, cu instituții din teritoriu. Uneori se folosesc canalele unor organizații internaționale și așa mai departe. Așadar, e vorba de uh, moduri foarte bine uh, rodate de a folosi aceste fonduri. În ceea ce privește reconstrucția Ucrainei de Est, uh, va fi o nouă provocare și va trebui să vedem cum o putem organiza. Domnul Austrevicius, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Han, cu această nominalizare o să aveți o funcție strategică, o funcție extrem de importantă strategic. Uh, Niciodată până acum vecinătatea Uniunii Europene nu a fost atât de instabilă și de schimbătoare. Comisia actuală, în general, și domnul Füle, în particular, a făcut tot posibilul și, într-adevăr, a avut rezultate pozitive pentru a putea aduce rezultate concrete în acordurile de liber schimb, dar mai ales în parteneriatul estic. Dumneavoastră, domnule comisar, dacă sunteți uh, aprobat în această funcție, veți, uh, ce veți face pentru a putea face progrese în continuare în parteneriatul estic. Și altceva, relațiile actuale cu Rusia sunt extrem de complicate și cât se poate de înghețate. Există un lider care este practic în turnul său la Kremlin. Și ce putem face pentru societatea civilă din Rusia pentru a putea să îmbunătățim totuși cooperarea cu oamenii de rând, măcar? În ceea ce privește prima întrebare, cred că pentru ca să ne pregătim în domeniul uh, extinderii, pentru ca să pregătim țările noastre, țările candidate, poate că Poate că se va putea decide după aceea dacă intrarea în Uniune va fi sau nu un succes, însă poate că dacă deblocăm o negociere care este blocată în momentul de față sau dacă se lansează o negociere neexistentă în momentul de față, ar fi de asemenea un pas important, un pas important pentru omenire, chiar aș spune înainte, chiar dacă este un pas mic, câteodată un pas mic poate să fie un pas enorm deci dacă reușim și vom reuși să facem progrese în FIROM, de exemplu, sau dacă avem uh, o îmbunătățire a situației din Bosnia, Herzegovina, Serbia sau Kosovo, sau dacă avansăm în dosarul Turcia, toate acestea sunt lucruri pozitive și cred că într-un fel pot fi măsurate aceste succese. În ceea ce privește Rusia, eu cred, după cum am mai spus, că este foarte important să rămânem în legătură, să rămânem în dialog, să încercăm să găsim uh, deschise și să păstrăm deschise canalele de comunicare și să demonstrăm colegilor noștri ruși că politica de vecinătate, după cum am spus în introducerea mea, nu este menită să pună în pericol Rusia. Trebuie să înțelegem că este în interesul tuturor și să facem să înțelegem la acest lucru că este bine pentru toată lumea să se îmbunătățească relația dintre Occident și Rusia și că această relație trebuie să se bazeze pe încredere și pe lucruri pozitive și nu pe un sentiment negativ și impresii negative. Sper că în noua mea funcție să pot contribui la această atmosferă posibil. Oricum, eu voi face tot ce se poate în acest sens. Mulțumesc! Eh, gracias. Eh, señor Han, mi... Domnul Nart. Domnule Han, există deșerturi și în deșerturi există oaze. Eu acum aș vrea să vorbesc despre Turcia și despre negocierile cu Turcia. Pentru că negocierile astea n-au dus la niciun fel de rezultat. S-a negociat ani în șir fără a finaliza ceva. Și atunci vreau să întreb, uh, credeți că Turcia este un candidat adevărat pentru uh, la aderarea uh, la UE și credeți că, ce credeți că s-ar putea face pentru închiderea capitolului de negociere, pentru încheierea negocierilor acum? Și apoi, credeți că noi, Uniunea Europeană, care am oprit, am suspendat momentan negocierile, vom determina o reorientare a Turciei spre Orientul Mijlociu sau spre, spre Asia Centrală, spre Rusia, poate? Also, ich bin ein Pragmatiker. Und... Eu sunt un tip pragmatic. Și vă spun foarte clar, um, Turcia pentru noi este un partener important și noi pentru Turcia suntem de departe cel mai important uh, partener. Avem un volum uh, de schimburi comerciale de 120 de miliarde de euro anual, trei sferturi sau poate chiar patru cincimi din investițiile străine în Turcia provin din UE. Adică Turcia are și trebuie să aibă un interes uh, vădit în a-și uh, cultiva relațiile cu Uniunea Europeană de a le îndrepta spre un com- viitor comun, stabil și fructos. Pe de altă parte, știți foarte clar că avem un cadru pentru aceste negocieri care uh, prevede deocamdată un rezultat deschis al negocierilor. Aceasta este decizia Consiliului și uh, această decizie trebuie să o respect și eu și noi toți. Eu voi urmări în continuare acest interes al Uniunii Europene. Ca a fost uh, ministru al științei în Austria, am participat la încheierea unui uh, capitol de negocieri, capitolul pe dezvoltare și cercetare. Dar asta a fost cum, acum câțiva ani, cei drept. Acum e important să putem relua și continua uh, discuțiile. Dar, așa cum s-a spus uh, și astăzi în mai multe rânduri, uh, asigurarea drepturilor fundament- umane fundamentale trebuie să fie un element crucial în aceste relații pe care noi le avem cu Turcia. ruso Și în ce privește orientarea Rusiei spre Turcia? Thank you, Mr. Commissioner designate. Următorul vorbitor, domnul Rados. Domnule comisar desemnat, în scrisoarea sa de misiune, domnul Juncker a spus că uh, cetățenii europeni au nevoie de o perioadă de 5 ani de stabilizare. Nu cred că este un mesaj politic pozitiv și titlul portofoliului dumneavoastră limitează extinderea doar la negocieri. De data aceasta, în această fază, programul e mai important decât mesajele politice șase state din Balcanii Occidentali se află geografic în Uniunea Europeană, în Europa și au granițe cu cinci state membre. Aceste state membre sunt interconectate puternic mai mult decât orice alt grup de state de până acum. Ce părere aveți despre o abordare comună? Un fel de eforturi coordonate în procesul de aderare al statelor din, ba din Balcanii Occidentali. Mulțumesc! Domnul comisar, deși trebuie să negociem individual cu aceste state, cred că dacă ne dorim acest progres necesar în regiune, pe baza experienței mele de comisar uh, pentru politica regională, vă spun acest lucru, am câștigat um, experiență din ceea ce numim noi strategiile macro-regionale. Avem deja strategia Dunării și suntem uh, pe punctul de a încheia și strategia adriatică ionică. Acolo unele, dacă nu cumva chiar toate statele candidate sau posibil candidate uh, sunt participante. Unul din obiectivele mele va fi să ameliorez cooperarea regională între aceste state cu aceste state și în regiune, pentru că frontiera nu se termină uh, la uh, unde încep statele nemembre. De exemplu, mă gândesc la Croația, la Bulgaria, la România, la Grecia. Cred că trebuie să privim întreaga regiune balcanică în ansamblu și să vedem cum o putem dezvolta. Cred că acesta este un mesaj important și o contribuție indiscutabilă la ameliorarea situației. Doamna Sakorafa, mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană încearcă să apere drepturile omului și democrația, s-a implicat activ și direct în eforturile din regiunea mediteraneană. Am uh, trebuit să fim martorii la multe crime în Siria, în Irak și așa mai departe. Am vedem în momentul de față o explozie a fundamentalismului și vedem că în Palestina și în Maroc nu se respectă drepturile omului. Și apoi avem uh, spațiul mediteranean, de fapt Marea Mediteraneană, care este um, cimitirul a mii de oameni acum însă, în continuare, toate aceste aspecte țin de relațiile noastre. Din păcate, însă, țările cu care avem parteneriate câteodată nu respectă drepturile omului, nu respectă Carta ONU. Aș vrea de aceea să vă întreb dacă în cadrul competențelor dumneavoastră și împreună cu doamna Mogherini veți uh, ținti anumite inițiative, veți încerca să obligați Marocul și Israelul, de exemplu, care încercă să ocupe spații care nu sunt ale lor, să respecte uh, dreptul internațional. Ce faceți cu construcțiile izraeliene în fâșia Gaza? Ce se întâmplă cu articolul 2 în care se spune că dacă se încalcă drepturile, anumite acorduri trebuie să fie suspendate? The European, the European Union. Uniunea Europeană Bănuiesc că dacă vorbiți de Maroc, vorbiți de conflictul din Sahara Occidentală sau de politica izraeliană de ocupare uh, de construcții în fâșia Gaza. Cred că e vorba de conflicte de care ne-am ocupat cu toții și în care, într-adevăr, există un mandat foarte puternic pentru și foarte clar al ONU care se ocupă de această problemă. Și din partea Uniunii Europene trebuie să susținem aceste eforturi, trebuie să acompaniem toate aceste eforturi și să uh, facem tot posibilul pentru ca să aducă roade, însă nu cred că are rost să fie mai mulți bucătari uh, pe aceeași, uh, ca să spun așa, pe aceeași bucată, pentru că cred că noi trebuie să facem tot posibilul pentru ca lucrurile să fie așa cum trebuie, pentru ca să se pună în aplicare ceea ce s-a stabilit. Acolo este nevoie de contribuția noastră și dacă este nevoie de ea, o vom aduce în momentul în care va fi nevoie de ea, bineînțeles. Mulțumesc, domnule comisar, bine ați venit în mijlocul nostru. Bănuiesc că și dumneavoastră știți, cum știu și eu, și că toți cetățenii europeni pot uh, călători liber în toate teritoriile uh, uh, suverane ale UE, în afară de Uh, uh, infractor poate. Dar există o zonă în Uniunea Europeană unde nici dumneavoastră, nici domnul Juncker, nici eu nu putem călători liberi. Pentru că ne împiedică uh, armata turcă. Mă refer aici concret la orașul Famagusta. Vă invit să vizitați acest uh, oraș, nu pentru că ar fi o procedură corectă, ci pentru că poate acolo oamenii ar simți că cineva se îngrijește de problema lor, de problema Ciprului în general. Vă invit și chiar vă solicit să faceți acest pas pentru că ar fi un pas foarte bun și benefic pentru UE și nu în cele din urmă și pentru Turcia. Pentru că dacă este foarte clar că uh, dacă nu sunt anumite condiții îndeplinite, atunci uh, și uh, negocierile de aderare și aderarea trebuie regândite. Da, ultima propoziția noastră arată foarte clar că de fapt, uh, negocierile sunt blocate pentru că există diferite abordări uh, asumate de diferiți actori. Uh, nu vreau să fac afirmații necugetate, sunt încă nou pe acest portofoliu, va trebui să vorbesc și cu experții, dar uneori cred că mm, nu este rău și că este chiar indicat să pășești și pe drumuri nebătute de alții. Uh, așadar, uh, iau cu mine această sugestie făcută de dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chair. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Han, vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul clar exprimat referitor la necesitățile de schimbare fundamentală, mai ales în vecinătatea noastră. Ați confirmat abordarea condiționalității și al uh, responsabilității comune al Uniunii Europene și al statelor din Est. Totuși, summitul de la Vilnius a arătat că prin acest mecanism, statele vizate sunt împinse deliberat în rivalitatea dintre Uniunea Europeană și Rusia. Înainte de toate, mecanismul care impune o alternativă, fie UE, fie Federația Rusă, prezintă riscuri economice și politice pentru toți. Astăzi, politica parteneriatului estic duce la conflicte uh, în creștere în uh, societăți și în politica externă. Ce doriți dumneavoastră să reduceți spirala confruntării, conflictele din ambele domenii? Ce modificări concrete veți să, vreți să introduceți uh, în ceea, și cum vreți să echilibrați interesele? Sunteți gata să discutați clar cu guvernul și cu societatea civilă în cazul în care acele state își exprimă dorința de a deveni state membre în 2020. Da, uh, am să răspund cât de repede pot și cât de repede pot uh, doresc să ofer acestor state confirmarea că voi merge acolo, la fața locului, cât de repede se poate. Moldova, Chișinău sunt un uh, obiectiv prioritar, inclusiv ținând cont de alegerile din noiembrie. Încă o dată, e vorba de state, statele individuale și de populația lor. Trebuie să vedem cum doresc să se poziționeze pe viitor, cum doresc să-și uh, schițeze comportamentul față de Uniunea Europeană, pentru că există mai multe posibilități, există mai multe soluții, dar nu cred că putem presupune că Uniunea Europeană urmează un curs expansionist în acest caz. Noi suntem gata să avem relații rezonabile cu vecinii noștri, iar uh, cei care doresc să se apropie mai mult de Uniunea Europeană vor fi susținuți de noi, dar uh, rămâne dreptul suveran al fiecărui stat de a decide în această privință al statului și al populației sale. Cred că e foarte important și sper ca și uh, partenerii ruși să uh, privească în același fel uh, situația aceasta, să aibă disponibilitatea de a o privi, pentru că nu trebuie să ne aflăm într-o logică a confruntării, a conflictului de interese. E în interesul nostru al tuturor, inclusiv în interesul Rusiei, ca în această regiune să domnească bunăstarea, libertatea, drepturile omului, sistemele democratice ca, care până la urmă reprezintă chiar baza uh, pentru ca oamenii să poată să-și permită mai multe, să aibă acces la bunăstare. Asta este politica pe care o urmărim și eu voi transmite aceste semnale rapid. Vreau să arăt că există o conviețuire posibilă între noi și că până la urmă vom reuși să o scoatem la capăt fără sancțiuni dar dacă se va pune problema, nu trebuie nici să ezităm și să uh, dăm înapoi de la utilizarea acestor sancțiuni, pentru că știm că au avut loc încălcări ale suveranității teritoriale și acestea nu mai pot fi acceptate pe viitor. Sper să se ajungă la un nivel al discuției la care să putem uh, dezvolta toate aceste aspecte fără sancțiuni ulterioare. Doamna Harms, mulțumesc. Domnule Han, situația din uh, Ucraina de Est nu ne duce neapărat cu gândul la speranțe, foarte multe îngrijorări ne fac să ne gândim că dumneavoastră ca și comisar uh, pentru vecinătate veți fi confruntat într-o vecinătate imediată cu un conflict uh, înghețat, după cum îl cunoaștem din Transnistria, Osetia și Abhazia. Care este părerea dumneavoastră față de poziția Uniunii Europene? Care trebuie să fie ea? Ce părere aveți dumneavoastră despre continuarea sancțiunilor? Ați vorbit despre reconstrucția acestei regiuni. Care sunt, de fapt, condițiile cadru care ar trebui să se aplice? Și o a doua întrebare se referă la combaterea corupției și la statul de drept în Ucraina, care a fost dorința cea mai puternică pe lângă libertate și democrație care s-a exprimat în cadrul Euromaidanului care sunt experiențele pe care le avem din alte țări care se aflau într-o perioadă de tranziție, cum putem, cu o dorință atât de stringentă, să reacționăm mai bine în Ucraina pentru a ajuta această țară? Um. În ceea ce privește Ucraina de Est, cred că lucrurile sunt destul de clare. E vorba aici de garantarea suveranității teritoriale a Ucrainei. Au existat mai multe propuneri din partea președintelui Poroșenko. Avem runda de la Minsk și cred că, și sper mai ales că suntem pe un drum bun, care însă în momentul de față este destul de fragil. Cu siguranță acordul de încetare a focului se încalcă în continuare și totuși sunt uh, plin de speranțe în ceea ce privește coridorul care s-a stabilit de 30 de kilometri, care poate să contribuie la o pacificare a acestei regiuni. Însă, pentru noi, ca europeni, nu există niciun uh, in-between, atâta timp cât suveranitatea teritorială nu este restabilită, nu poate să existe din partea noastră o cedare față de Rusia. Însă eu sper că în discuțiile pe care le vom avea să ajungem la o stare în care Europa să nu fie percepută ca o amenințare, ci din contră. În ceea ce privește cealaltă temă pe care ați menționat-o, cred că informațiile pe care ni le-a transmis, de fapt declarațiile domnului Poroșenco, prin care dorește ca Ucraina să se apropie mai mult de Uniunea Europeană și prin care spune că dorește ca țara sa să treacă printr-un proces de reformă 50 sau 60 de domenii Cred că dumnealui s-a gândit la ceva când a spus această cifră. Cred că aceasta este direcția pozitivă și asta este ceea ce spuneam și azi puțin mai devreme, cea mai mare presiune pe care poate să o facă Uniunea Europeană poate fi făcută dacă populația și țările Uniunii, uh, populația unor țări dorește să se apropie de Uniunea Europeană, atunci, dacă dorește acest lucru, atunci trebuie să-și îndeplinească anumite condiții care merg în direcția cerute de către demonstranții de pe piața Maidan. În independența justiției, combaterea corupției, transparență, stat de drept și așa mai departe. Danke, Herr Doamna Lunacek. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, mă alătur întrebării formulate de domnul Radoș. În scrisoarea dumneavoastră către noi ați reținut că, așa cum a spus și domnul Juncker, în următorii cinci ani nu vor exista alte extindere ale Uniunii Europene. Tocmai. Dar pentru că, așa cum ați spus, cetățenii UE ar trebui să mai întâi să digere, citată închis, extinderile din ultimele 13 ani. Pentru mine, ca reprezentant a verzilor, e o, cu o tentă negativă această afirmație, cum ca, ca și când extinderea n-ar mai trebui să se continue. Atunci, cum? Cum credeți că vom putea în următorii cinci ani să digerăm, cum spuneți dumneavoastră, activitatea de extindere uh, din ultimii uh, zece ani? Pentru că extinderea este partea unui mare proiect de pace al Uniunii Europene. Ce ați face de pildă dacă Islanda s-ar decide totuși să adere la UE? Pentru că Islanda practic a transpus deja cea mai mare parte a acquis comunitar. Ce ați face într-o astfel de situație? Über die Brücke gehen, wenn man dort ist und wenn die Islandă. Uh, Eu zic să nu sărim calul, uh, să nu ne pripim. Uh, dacă islandezii vor decide totuși să se alăture Uniunii Europene, atunci situația o vom trata -o individual. Avem o mare parte a achiului comunitar transpus în Islanda, dar în ce privește agricultura, în special pescuitul, e, să știți că mai sunt și acolo uh, Uh, um, uh, lucru de rezolvat. Da? Uh, sigur că sintagma a digera extinderile de până acum este o sintagmă poate puternică. Dar eu am fost mult timp activ și în economie și în politică. Dacă un grup comercial, un holding ar crește atât de rapid cât de rapid a crescut Uniunea Europeană, atunci de fapt ar fi deja programat un eșec al acelei companii. Acum 20 de ani am fost 12, uh, uh, acum suntem 28 de state membre. Uh, construcția europeană s-a schimbat atât de radical și dacă ar fi să transpun acum această construcție politică în plan comercial, economic, atunci aș putea prezice foarte clar un faliment al acelui holding sau al acelei entități economice. Da? Și cu toate acestea, cu toate neajunsurile pe care le avem aici colo, am reușit să ne păstrăm uh, și integritatea și putem fi mândri de uh, ceea ce am uh, realizat și eu cred că ar trebui să gustăm puțin din această mândrie a realizărilor din trecut înainte să mergem mai departe la alte realizări și mai mărețe. Dar Așa cum ați, bine, ați arătat prea bine, um, trebuie mai întâi să convingem și să, să entuziasmăm uh, pe cetățenii noștri, să-i pregătim în sens pozitiv, să accepte și să susțină și ei uh, un nou val de extindere a Uniunii Europene. Thanks, President. Domnul Smith, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că putem cu toții să fim de acord asupra faptului că Uniunea Europeană se pricepe la soft power și o problemă generală în statele din vecinătatea noastră este că Uniunea Europeană a promovat și a protejat societatea civilă din toate aceste state. Am văzut în declarația dumneavoastră scrisă că doriți un angajament mai puternic al societății civile cu Uniunea Europeană, sigur, dar uh, aș vrea să îmi um, spuneți cum credeți dumneavoastră că ne-am descurcat până acum, ca să încep să vă înțeleg. Pentru că unele din statele din vecinătate nu doar își construiesc societatea civilă, unele chiar și-o demontează de-a dreptul. Egiptul ar fi un exemplu. Cum evaluați dumneavoastră situația și v-aș ruga să fiți mult mai uh, um, convingători din partea Uniunii Europene în ceea ce privește societatea civilă în aceste state? Da, mai ales în Sud trebuie, cred eu, să nu mai avem opinii prefabricate cu privire la existența societății civile. Uh, în Egipt am uh, constatat introducerea unei noi legi în acest sens. Trebuie să vedem uh, care este impactul acesteia și aș vrea să vă asigur că eu mă exprim destul de convingător pentru că chiar am convingerea că societatea civilă este absolut necesară ca să creeze și să garanteze drepturile noastre fundamentale. Dacă nu avem o societate civilă diversă, nu vom reuși niciodată să ajungem la o democrație și aceasta este o precondiție pentru democrație, este o societate civilă foarte largă și foarte diferențiată. De aceea am și alocat un buget, mai ales pentru dezvoltarea societății civile, dar trebuie să vă spun că trebuie să și verificăm și să reevaluăm cum a funcționat acesta până acum și cum putem ameliora în special alocarea și cheltuirea fondurilor pentru societatea civilă ca aceasta să beneficieze de efecte durabile și de progrese. Cred că acest lucru va face parte din ceea ce mi-a cerut Juncker să fac, și anume o politică de vecinătate reformată. Uh, thank you, Mr. Chairman. Domnul Dartmouth. Întrebarea mea, domnule comisar, privește Ucraina. Preferați ca Ucraina să devină un membru cu drepturi pline a UE sau ne veți spune că până acum nu v-ați gândit la această chestiune și nu puteți să ne răspundeți uh, acum. Această audiere, de fapt, este menită să uh, reflecte pe poziția noastră personală, pe lângă cea a Comisiei. În mențiunile dumneavoastră anterioare, uh, am avut impresia că uh, ați uh, avut un regret în legătură cu amânarea acordului de asociere cu Ucraina este o impresie corectă sau nu? Și ă, în fine, în ce privește noi țări care putea adera la UE, acceptați că țările bocate, nu, precum Norvegia sau Elveția, nu vor să adere la UE și că cele care doresc să adere la UE, de fapt, sunt țări foarte, foarte, foarte ă, sărace și astfel ă, reprezintă o povară mare pentru contribuabilii europeni.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 Toată lumea a putut uh, vedea unii dintre noi chiar personal, am fost și eu acolo uh, pe Maidan, că există un interes uh, veritabil al populației ucrainiene de a se apropia de UE, ceea ce s-a reflectat și în alegerile care au avut loc recent acolo. Tocmai de aceea trebuie să anticipăm acest moment și să susținem eforturile care se fac acolo. Mai mult nu se poate spune acum. Eu cred că uh, președintele Poroșenko a avut o abordare foarte realistă spun, când a spus că chiar dacă am, uh, ne-am gândit serios să, uh, să candidăm pentru UE, acest lucru implică foarte multe formalități și tocmai de aceea domnia sa a propus ca până în 2020 să se pună premisele unei posibile, dar încă nedecise, uh, decizii uh, cu privire la aderare. Acum uh, trebuie rezolvate până la acel termen chestiuni de fond, dar trebuie să notăm totuși că există o dorință clară a poporului ucrainean de a se apropia de Uniunea Europeană și această dorință nu trebuie respinsă. Eu cred că nimeni n-a fost uh, uh, fericit uh, de această amânare a semnării tratatului, dar până la urmă a fost contribuția esențială care a determinat și a codeterminat încetarea focului și eu cred că este interesul nostru comun să nu mai existe victime în acest conflict. Signor comisar. Domnul Castaldo, mulțumesc. Domnule comisar, după cum au zis și alții, criza din Ucraina pare să fi dus atenția Uniunii Europene aproape exclusiv cu privire la vecinătatea estică. Deși reflectoarele sunt toate pe Rusia, s-a uitat totuși și vecinătatea meridională, unde speranțele primăverii arabe și a unei tranziții democratice au, s-au evaporat deja. De aceea, în momentul de față, s-a creat o criză extrem de puternică care a adus Libia în haos. Cazul Libiei este un exemplu prin care Uniunea Europeană a arătat cât de scurtă viziune are cu privire la politicile de vecinătate. În loc să răspunde la poate să răspundă la urgențele imediate, dar fără să facă analize pe termen lung. Din păcate, o acțiune proactivă lipsește aici. Din păcate, sigur, criza din uh, est este foarte gravă, dar cea din sud, unde 200 de mii de oameni au murit deja în Marea Mediterană, cred că merită de asemenea atenție. Domnule comisar, cum credeți că se poate să se echilibreze cele două dimensiuni ale politicii de vecinătate? Care sunt mecanismele, după părerea dumneavoastră, pe care trebuie să le aplicăm pentru ca Uniunea Europeană să nu fie obligată să caute tot timpul soluții tampon pentru a rezolva unele crize foarte stringente? Mulțumesc! Uh, Vreau să vă mai asigur încă o dată că ne vom ocupa și de Sud și nu pentru că e primăvara arabă și acum e toamnă, nu o să ne mai ocupăm de ea. Din contră, aceasta se va vedea și prin faptul că vom avea personalul necesar în direcția noastră generală care se va ocupa de aceste subiecte. Eu nu prea pot fi tras la răspundere pentru faptul că atenția publică din Europa se adresează mai degrabă Estului acum. Pot să vă asigur numai că intern vom lucra cu același interes pentru ambele laturi ale politicii de vecinătate și că atât prin dotarea de personal cât și prin pachetele financiare pe care le vom pune la dispoziție, vom arăta acest echilibru cu toate dificultățile pe care le vedem în Sud, pe care nu vreau deloc să le ignor, există totuși și exemple pozitive. Dacă ne uităm, de exemplu, la evoluțiile din Tunisia sau la progresele pe care le-am putut vedea în Maroc sau la evoluțiile din Iordania. Sigur că nu suntem încă la țelul pe care ni l-am propus, dar evoluțiile arată că totuși se poate să ajungem la rezultate pozitive și pe acest flanc. Trebuie doar să fim foarte conștiincioși și foarte rezistenți. Există însă și alte poate scene internaționale precum Libia, pe care într-adevăr mai sunt multe de făcut. Însă vreau să vă asigur încă o dată că din partea comisiei, cel puțin începând cu persoana mea, dar și cu toți membrii și comisiei și cu toți colaboratorii noștri, vom avea exact aceeași atenție și pentru parteneriatul sudic. Um. Godātais komisār. Doamna Grigule. Godātais komisār, kungs. Stimate domnule comisar, o Uniune Europeană unitară și o politică externă coerentă presupun și introducerea de sancțiuni, inclusiv în sens economic. Solidaritatea ar presupune inclusiv consecințe economice. În ceea ce privește portofoliul pe care îl veți uh, avea dumneavoastră și postul pe care îl veți ocupa, aș vrea să vă întreb, veți uh, lua măsuri care să presupună consecințe economice negative în statele din vecinătatea estică a uh, Uniunii Europene sau aveți uh, în vedere noi instrumente pentru a ajuta aceste state să depășească problemele economice? Mulțumesc! Dacă mă confirmați, nu aceasta, aceasta nu va fi responsabilitatea mea, ci va trebui să discutăm în colegiu despre toate aceste chestiuni. În domeniul agriculturii, de exemplu, am constatat că unele domenii au fost afectate de măsuri proporționale și că unele măsuri nu au putut fi aplicate de plin. Dar, dacă ne dorim modificări durabile, Trebuie să ne gândim la toate aceste chestiuni, însă această sarcină aparține întregii comisii și, uh, desigur, și statelor membre care vor trebui să se ocupe de acest subiect. Intervenție fără microfon, din păcate. Uh, Mr. Comisar, fly... Domnule comisar, nu credeți dacă, dacă spuneți excelenței sale lui Vladimir Putin că acceptăm Ucraina în termen de trei ani, oare asta nu-i dă un semnal foarte clar că el trebuie să încorporeze Ucraina înainte de trei ani? Și în ce privește Turcia, cât de mult putem să, eh, să le permitem să tot bată la ușă? Adică haideți să-i respingem sau să-i acceptăm. Da? pentru că uh, rușii uh, nici de cum nu ne consideră serios, ci chiar râd de noi. Nu credeți, nu credeți că e timpul să-l alungăm din funcție pe Lukashenko și să introducem uh, democrația în Bielorusia? Pentru că, pentru că oricum 70% din Bielorusia s-a exprimat deja în favoarea unirii cu Rusia. Yeah, also in der, ich äh, bin in der Politik nicht mit äh, was wenn wäre. Ähm. Să știți că eu în politică nu lucrez cu ce-ar fi dacă, ci cu date și cu fapte exacte. Da? Și eu înțeleg să discut întâi cu oamenii. Eu sunt membru în partidul cu paharul pe jumătate plin și nu în partidul cu paharul pe jumătate gol. Tocmai de aceea Uh, trebuie ca dialogul, fie el și consecvent, uh, uh, de partea noastră trebuie continuat. Uniunea Europeană, ca să fiu cinstit, are o putere și o poziție morală cu care nu trebuie să ne ascundem după nimeni altcineva. Eu nu cred că noi suntem cei ridicoli și nu de noi trebuie să se râdă. Eh, paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, godātais komisār kandidāta kungs. Mulțumesc, eh, stimate domnule Han, stimate domnule comisar desemnat. Aș vrea să vă rog să-mi dați un răspuns concret la întrebarea dacă și când Georgia poate să primească o ofertă de apropiere față de Uniunea Europeană. Vă întreb pentru că Letonia, din care vin eu, a făcut o experiență similară. În Georgia s-au făcut foarte multe reforme, dar uh, lipsea stimulentul dacă nu exista o viziune foarte clară pentru viitor. Am fost de curând în Georgia și m-am întâlnit cu președintele, m-am întâlnit cu reprezentanții opoziției și este o dorință foarte clară în această țară să primească răspunsuri mai clare la perspectiva europeană. Chiar dacă această perspectivă este mai uh, lungă, aș vrea un răspuns personal al dumneavoastră, dacă puteți să răspundeți, dacă nu puteți răspunde în numele Comisiei. Uh, da, nu pot să mă decuplez total uh, de comisie ca și colegiu, dar uh, și nici nu vreau acest lucru, dar uh, populația din Georgia și-a exprimat această dorință foarte clară. Avem acorduri în acest sens, dar vedeți foarte clar că mai sunt multe de făcut, mai ales în ceea ce privește justiția independentă mai sunt câteva teme la care suntem uh, destul de diferiți în ceea ce privește opiniile, mai avem de discutat chiar uh, pe ele, dar pentru a putea asigura o evoluție Trebuie să ne asigurăm că toată lumea este tratată fer și corect și transparent și că toate tensiunile din societate sunt combătute. Este un moment foarte important de aceea prin care noi putem să aducem mai aproape Georgia de Uniunea Europeană și și aici este valabil ceea ce am spus înainte de primii pași pe care i-am făcut cu acordul de asociere și cu acordul aprofundat de liber schimb cu DCFTA și din acesta reies uh, evoluții pozitive, cred eu, care vor putea duce după aceea la măsuri suplimentare. Domnul Cristian. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc, uh, Domnule comisar Han, vreau să uh, mă exprim în limba română pentru că societatea românească și cea din Moldova are un interes uh, foarte clar în întrebarea pe care vă voi adresa. Exprimată de cetățenii Republicii Moldova prin alegeri uh, libere, mențin un guvern pro-european care să implementeze în totalitate acordul de asociere și reformele necesare, este rezonabil să vorbim despre obținerea statutului de stat candidat după îndeplinirea condiționalităților și o viitoare aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova după acești faimoși 5 ani? And lastly, uh, I would have a short question regarding the Black Sea strategy. Uh, do you think Și încă o întrebare în legătură cu strategia pentru Marea, ne- Marea Neagră. Având în vedere că această strategie are un caracter inclusiv, credeți că ea poate rezolva uh, chestiunile sectorale uh, din această regiune? Letzteres ist sicherlich äh, eine sigur că uh, întrebarea a doua, dumneavoastră a doua este o măsură uh, pertinentă și chiar necesară. Am discutat uh, deja și vom avea mult de lucru cu un alt reprezentant pe această temă. Și pentru Moldova este valabil ceea ce este valabil pentru alte țări. Acolo unde populația a arătat foarte clar că dorește să se apropie de Uniunea Europeană, noi, consider eu cel puțin, avem uh, datoria să sprijinim aceste eforturi, să însoțim aceste eforturi. Am și luat unele măsuri în acest sens. Moldova este uh, primul uh, stat care a obținut ridicarea obligației de vize în Uniunea Europeană, deci este prima țară din această regiune care călătorește fără vize în UE. Da? Și să nu uităm că nici Roma nu s-a clădit într-o singură zi. Acest lucru este valabil și cu privire la apropierea unor țări europene la Uniunea Europeană. Deci facem un pas, apoi mai facem încă un pas, trebuie să fim consecvenți, trebuie să avem poziții consistente și eu sper că alegerile din 30 noiembrie vor transmită un semnal foarte clar în ce privește continuarea pe această direcție a drumului început. Dacă acesta este semnalul pe care îl vom primi, atunci nici noi nu vom înceta să susținem și să sprijinim aceste eforturi. Mulțumesc! Domnul Fleckenstein. Domnule Han, eu sunt uh, ultimul care pune o întrebare din partea grupului uh, nostru și aș vrea să revin la punctele unde nu ne-am înțeles. În primul rând, ce înseamnă reshaping the neighborhood politic? Ce, uh, cum va arăta această politică după trei, ar, trei ani de Han la comisie? Cum va arăta politica de vecinătate? În al doilea rând, am... Uh, înțeles ce ați scris dumneavoastră și de asemenea ce a scris și domnul președinte al Comisiei Juncker și uh, ni se pare că uh, ce ați spus dumneavoastră nu corespunde cu dorințele celor din Balcanii Occidentali. Vorbiți de negocieri, dar ce se întâmplă cu statele cu care nu sunt încă deschise negocierile? Ne-am putea referi la Albania, care ar dori să înceapă în curând negocierile, sau uh, Kosovo, care nu, au, nu are încă condițiile de viză pe care le-ar fi meritat de mult. În ultimul rând, o întrebare legată de înalta reprezentantă. Am fi vrut să știm ceva mai concret aici, pentru că, domnule comisar, noi dorim să fiți activ și nu să aveți doar uh, uh, statut de observator în ceea ce privește accesul la Marea Mediterană, de exemplu. Da, mulțumesc foarte mult. Cred că este important să spunem că ce a făcut și Ștefan Fule până acum merită toată recunoașterea noastră. Din păcate nu este ușor să faci progrese aici. Știu uh, cât uh, de mult călătorește, am discutat cu el, am fost la masă împreună, am discutat cu el după ce a fost în Albania. Slavă Domnului, am putut să stăm să discutăm uh, uh, foarte mult și serios totdeauna reușim să avem o discuție așa cum trebuie, însă a fost clar și din ce mi-a spus el că uh, trebuie să ții cont de situația din fiecare țară și să vezi cum uh, se poate evolua în fiecare caz. Din scrisoarea de la Juncker am înțeles că se așteaptă la acțiuni foarte concrete, la proiecte foarte concrete uh, și că uh, se bazează pe experiența mea de a lucra uh, cu regiuni la modul transfrontalier am înțeles că dorește o uh, politică bazată pe rezultate, așa cum am avut și în politica regională și eu cred că putem transpune această perspectivă și în Balcanii Occidentali, chiar dacă perspectiva de aderare este pentru mai târziu. În ceea ce privește acest reshaping, uh, am făcut-o în politica regională și în politica de vecinătate, e la fel, cred că se pot face foarte multe cu proiecte foarte concrete. Dacă mă gândesc la Sud, despre care tocmai am vorbit acum, acolo s-au luat foarte multe măsuri concrete Multe măsuri concrete pot ameliora situația de pe teren și așa privesc și colaborarea mea cu Mogherini, această concurență între uh, proiecte și acțiuni și viziune politică. Uh, vom avea prima discuție și vom vedea cum uh, vom dezvolta concret politica, însă important este că uh, trebuie să avem instrumente care să slujească unor obiective politice și apoi trebuie să orientăm politica împreună pentru că noi trebuie să purtăm responsabilitatea și aliații noștri din lume trebuie să uh, nu uite că până la urmă fiecare comisar are un drept de vot în Colegiul Comisarilor. Suntem cu toții obligați să lucrăm împreună și avem fiecare sarcini concrete aici, în cazul nostru, care țin de uh, formarea politicii internaționale și de vecinătate. În legătură cu Albania, va exista uh, un uh, raport în curând raportul de screening. Uh, sper ca Consiliul să um, fie cât mai disponibil. În cazul Kosovo știu că nu s-a ajuns încă acolo, dar uh, mai sunt niște chestiuni tehnice de clarificat și sper ca formarea unui nou guvern să poată să aducă și această țară pe calea cea bună. Domnul, domnul, doamna Teoharus. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană a impus sancțiuni foarte severe față de Rusia pe de-o parte și pe de altă parte a investit uh, milioane în Turcia și totuși Turcia a încălcat și ea dreptul internațional pentru că armata turcă ocupă o treime din insula Ciprului. Așadar, în spațiile ocupate nu mai există minorități creștine, întotdeauna Ciprul este primul care este amenințat și există chiar un document oficial care a fost uh, înaintat și Consiliului și la care nu a reacționat Ciprul încă. Credeți că acest comportament este compatibil cu comportamentul unui stat membru al Uniunii Europene? Este corect să folosim această politică cu dublă măsură? Aceasta credeți că sporește credibilitatea Uniunii Europene? Cum credeți să folosiți metode practice și instrumente practice pentru ca acest stat uh, al Uniunii Europene să fie protejat față de un alt stat care dorește să-l amenințe permanent. Da. Răspunsul. Am discutat despre acest lucru deja de multe ori, spune domnul comisar. Este important ca toți actorii implicați să se așeze la aceeași masă și îmi amintesc uh, de ocazia pe care am avut-o în cadrul președintiei Ciprului, în care să discutăm despre acest subiect chiar și la fața locului. Și în cadrul activității mele am avut de-a face și cu proiecte în Turcia. Situația actuală nu este acceptabilă și de aceea situația actuală este și motivul pentru care am intrat într-un blocaj în ceea ce privește negocierile. Comunitatea europeană a statelor nu poate să accepte așa ceva și de aceea va rămâne o temă care se va menționa în negocierile cu Turcia și va fi foarte sus pe agenda de discuții cu Turcia. Domnul Zgrib. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar de pe semnat, sunteți unul din cei șapte comisar care vă aflați înaintea unui posibil al doilea mandat. Uh, vreau să vă întreb uh, în ce măsură experiența acumulată pe portofoliul de politici regionale v-ar putea fi de folos în uh, conturarea activității în domeniul politicii europene de vecinătate. Oare am putea să ne așteptăm la o presiune mai mare în sensul determinării unei mai mari cooperări între regiuni, vor exista eventual mai bune exploatarea instrumentelor financiare de, ale Uniunii Europene, inclusiv de către IMM-uri. Și vreau să întreb cum se leagă, cum, cum se poate lega mai bine politica de vecinătate cu instrumentele um, Uh, financiare pe care le avem la dispoziție. Cred că experiența pe care am acumulat-o în programarea și implementarea unor proiecte îmi va fi de folos. Este și unul din motivele, după cum am mai spus azi, motivele pentru care președintele ales Juncker m-a propus pentru acest portofoliu. Tocmai uh, în acest sens voi încerca, în măsura în care îmi oferiți acest mandat, să îmi desfășor activitatea astfel încât uh, ea să se concretizeze în proiecte concrete, vizibile, prin care să promovăm diferite țări uh, vecine. Este important uh, pentru mine ca vizibilitatea Uniunii, Euro- Uniunii Europene în statele în curs de aderare, în statele cu potențial de viitoare aderare, să crească pentru că uh, sunt un observator atent al situației și mă deranjează uneori că, uh, pe de o parte, punem la dispoziție sumele cele mai mari pentru aceste țări, dar prin, uh, prin comunicarea cu cetățeanul în acele țări, de fapt, ei nu Uh, nu află că, de fapt, banii vin de la noi și uh, lor se spune poate altceva. Deci, pentru noi este foarte important și pentru contribuabilul european ca vizibilitatea UE să fie mai mare în uh, țările din vecinătate. Și asta este un mijloc pentru atingerea obiectivelor noastre în cadrul politicii de vecinătate. Doamna Șuița drago mi je da ste dobili ovaj resor gospodine hahn jer se većina vanjskopolitičkih ciljeva hrvatskih poklapa upravo s vašim. Mulțumesc. O mare parte a obiectivelor noastre de politică externă se suprapune cu competențele noastre și mă bucur că ați vorbit de coridorul, coridorul Adriatic-Ionic și de legătura regiunii noastre cu coridoarele și rețelele TNT. E foarte dificil, cred eu, să prevedem acum care va fi ritmul construcției coridorului Adriatic Ionic, dar cred că totuși există o speranță. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, ați spus că trebuie să fie mai importantă calitatea decât viteza, dar m-ar interesa să știu cum veți să da un semnal Bosniei Herzegovinei în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană după 5 ani, de exemplu, și mai ales cum vom putea să facem să valoreze mai mult uh, ceea ce spunem în relațiile noastre cu Rusia, având în vedere că trebuie să ne confruntăm și cu semnalele de descurajare către Ucraina. Și vreau să vă întreb și dacă ce veți face în ceea ce privește recuperarea bunurilor culturale în timpul războiului, bunurilor culturale croate. Eu vă că da, nu mai trebuie nimic adăugat, cred, la ce ați spus uh, la sfârșit. Este clar, uh, sarcina noastră este obligația noastră și în uh, privința Bosniei și Herțegovinei, cred că dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine această regiune. Dacă ne uităm la hartă, e clar că e necesar să avem conexiuni de transport corecte, care să arate și ele că Bosnia și Herțegovina face parte din Europa și că poate pe viitor, într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, să însemne chiar mai mult decât atât. Noi trebuie să creăm legături între oameni, în sensul cel mai literal al cuvântului, și pentru asta trebuie să fie posibil mult mai mult. Și înțeleg asta ca pe una din primele mele obligații în Balcanii Occidentali să creezi legături prin acțiuni foarte concrete, prin a, aducerea împreună și astfel să ne aducă o contribuție la dezvoltarea regiunii și ca diversele state să poată împreună să evolueze către o perspectivă de membri ai Uniunii Europene. Uh, Frau Manescu. Doamna Manescu. Președinte, Domnule comisar desemnat, în primul rând vreau să vă felicit pentru mandatul pe care îl încheiați și să vă urez succes în noul mandat. Am înțeles argumentele pentru care atât domnul președinte Juncker cât și dumneavoastră doriți mai degrabă continuarea procesului pregătirilor de aderare în următorii cinci ani decât luarea unei decizii ferme în, în următorul mandat. Așa cum bine știți, Republica Moldova și-a atins în, în anul 2014 obiectivele în relația cu Uniunea Europeană. Apreciez determinarea dumneavoastră și susținerea pe care o arătați și astăzi aici Republicii Moldova în pregătirea sa pentru aderare și doresc să știu dacă veți susține pe parcursul mandatului dumneavoastră trecerea Republicii Moldova la următorul nivel în acest proces de aderare, în condițiile în care acest stat se va dovedi a fi pregătit pentru acest lucru, indiferent de stadiul în care Ucraina și Georgia se vor afla, așadar nu veți uh, trata la pachet aceste trei state și le veți trata în funcție de evoluțiile pe care acestea le vor uh, avea. Vă mulțumesc. Absolut, Frau Așa este, doamnă deputat, bineînțeles că așa vom face, vom uh, trata fiecare țară în mod individual și vom uh, nu numai accepta lucruri ce se întâmplă acolo, ci le vom susține și le vom acompania. Însă este decizia, în primul rând, suverană a fiecarei țări și a fiecarei populații din țara respective să se decidă în ce direcție vrea să vrea. Probabil că pe 31 octombrie se vedea, va vedea mai bine în Moldova în ce direcție merge această călătorie. Lucrurile nu stau așa ca, ca și cum domnul uh, Juncker și cu mine ne-am fi propus un scop să avem minim 5 ani acum până la următoarea aderare, ci ceea ce ne dorim cu toții este să avem o situație în care putem să învățăm din lecțiile care ni s-au dat sau pe care, lucrurile pe care le-am învățat în ultimii ani. Dacă o țară devine membru în Uniunea Europeană să fie la viteza de croazieră chiar de la început. Aceasta este ceea ce ne dorim în folosirea calității sale de membru. Știm, noi doi amândoi din experiența cu România, cu fonduri fondurile și absorpție, rata de absorpție, cred că ar fi bine să încercăm să nu treacă și celelalte state prin aceleași procese și să pregătim lucrurile mai solid pentru ca succesul să fie mai durabil. Gratulálok. Domnul Tăcheș. Vă felicit, domnule comisar desemnat. Cunoscând că uh, declarația dumneavoastră conform cărea în următoare 5 ani probabil nu se va ajunge la o nouă extindere a Uniunii Europeană, uh, se pune totuși uh, întrebarea în lipsa unei, unei motivații concrete pentru aderarea la UE, ce alte motivații se pot uh, găsi pentru a crește disponibilitatea a țărilor vizate în a-și continua reforma pe calea uh, justiției, reforma în, uh, uh, pentru statul de drept și în administrație. În cazul Ucrainei și al Kosovo, una din cerințele fundamentale ce trebuie îndeplinită este uh, asigurarea drepturilor uh, minorităților. Minoritățile uh, maghiare, române, vlahe și altele care trăiesc în aceste două țări nu, sunt, nu au condițiile garantate pentru a se integra conform uh, Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. Ce intenționați dumneavoastră să întreprindeți pentru garantarea drepturilor și autonomiei minorităților naționale în aceste țări, domnule comisar? Uh, domnule deputat, tema expusă de dumneavoastră face parte din negocierile noastre și articolul 2 din tratatul nostru, din tratatul de la Lisabona, arată foarte clar că partea drepturilor fundamentale sunt și drepturile minorităților, care trebuie garantate și protejate. Experiența din trecut arată că protejarea drepturilor minorităților eh, este un element eh, esențial în funcționarea eh, fără iritația unei societăți. Îmi pare rău ca să nu zic că mă doare, că trebuie să insistăm asupra acestor elemente, pentru că ar trebui să fie lucruri de la sine înțelese dacă analizăm situația uh, concretă, uh, atunci uh, observăm că protecția minorităților nu este doar un act de politică, ci este chiar un, o, o, o, o măsură a prosperității unei națiuni. Eu sper că acest mesaj să fie ajuns acolo unde el trebuie auzit fiți asigurat și dumneavoastră și dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, um, în toate uh, uh, privințele, negocierile vor fi uh, desfășurate cu maximă de seriozitate. Dar, în același timp, vrem să și garantăm că fiecare stat care aderă la Uniunea Europeană este pregătit 100% să trăiască în Uniunea Europeană încă din prima zi de după aderare. Este interesul aceste, acelor țări și a cetățenilor, este interesul cetățenilor din acele țări. Deci, uh, vă rog frumos, nu nu uh, trebuie să ne crispăm uh, de acești cinci ani. Eu am convingerea că în acești cinci ani vom putea împreună să facem pași foarte importanți pe acelea, aceeași cale pe care ne-am propusă și că, în special, vom putea transfera, transforma acel Ring of Fire, inelul de foc, într-o eh, într-un inel al preteniei și parteneriatului. Am convingerea de altfel că